So, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen. Bună dimineața, stimate colegi, stimați colegi. Vă spun bun venit la ultima ședință a Comisiei de Ocupare a Forței de Muncă înainte de vacanța de vară. Doresc să mulțumesc cordial pentru bunele urări pe care le-am primit în perioada în care am fost bolnav Poate că ă, putem să oprim și conversațiile tehnicienilor. Mulțumesc încă o dată, deci, pentru urările de sănătate. Nu e ă, ușor într-o perioadă de șapte-opt luni să nu poți să lucrezi, chiar dacă aveam experiență în uh, activitatea aceasta, dar înțeleg pe de altă parte cât de greu este pentru cetățean să înțeleagă ce facem noi la Bruxelles. Cum am putea să schimbăm lucrurile, uh, nu știu, dar să ai această senzație că privești tot ce se întâmplă la Bruxelles de la distanță este foarte greu. Iar acum, în legătură cu ordinea de zi. Subiectul 11 de pe ordinea de zi a trebuit să îl amânăm. Vom discuta în ședința din 28 septembrie 2017. Astăzi avem interpretare în toate limbile, mai puțin croată și galeză și pe 12 iulie vom avea și interpretare în malteză pentru un segment până la orele 11.30, dar uh, David Caza se pare că uh, oricum nu va putea să participe. După ce componența Comisiei Ample se modifică, Alexander eh, de da? Ane este prezentă. Bun venit. Constans Le Grip îi va lua ocul eh, ca membru plin. A, ne-a părăsit Michel Alio Marie eh, avea uh, o poziție de supleant și se retrage. Încă nu știu cine o va înlocui. La punctul 3. Am și câteva comunicări uh, bune. Am uh, avut rezultate bune în cel de-al treilea trialog în ce privește substanțele carcinogene și mutagene. Eh, vom mai avea o întâlnire pe 30 august, dar eh, cred că am reușit să ne impunem poziția, pentru că este vorba și de a putea preîntâmpina eh, îmbolnăvirea a mii de persoane în deceniul următor cu substanțe uh, mutagene și care pot produce cancerul. O felicit pe Marita pentru că a avut uh, un merit deosebit și doresc să-i mulțumesc Maritei și în calitate de președinte pentru că m-a reprezentat foarte bine în absența mea. Uh, au existat uh, și mici frecușuri, dar totul a mers în linii mari foarte bine. Vom am am avut o delegație la Tallinn, a fost condusă de Enrique Calve Chambon. Aveți uh, un text în mapa dumneavoastră despre rezultate. Și ultimul element, procesele verbale din uh, iunie și uh, din 29-30 mai se află de asemenea în uh, dosar. Dacă nu există observații, putem trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. E vorba despre impactul modelelor de afaceri, inclusiv ale economiei colaborative, asupra ocupării forței de muncă și a securității sociale în Uniunea Europeană. Vom trata mai amănunțit acest subiect, se află în atenția noastră de multă vreme. Am avut și o contribuție pentru o rezoluție a Parlamentului European care a fost adoptată pe 15 iunie și astăzi dorim să avem o audiere pe această temă la care am invitat patru experți. Este vorba despre Elizabeth Gue, care este consilier în Irlanda pe această problemă, Olivier Rötich, care este uh, secretar la uh, Unii Europa, Stim Bröke, economist din partea OECD, bun venit, și profesorul Martin Risac mulțumesc pentru uh, că ați dat curs invitației noastre și propun să vă dăm posibilitatea să aveți prezentările dumneavoastră. V-aș ruga foarte mult să nu depășiți uh, fiecare câte 10 minute. Nu dispunem de foarte mult timp. Dacă uh, veți depăși timpul, voi fi nevoit să vă atenționez. Cunosc problematica, doamna Cue, veți fi prima, vă rog. Uh, intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor membrilor, doamnelor și domnilor. Începem prin a mulțumi Parlamentul European și Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale pentru invitația de a participa la această audiere publică importantă. Este o rare să fie astăzi aici. E o ocazie care a apărut uh, dintr o discuție cu doamna Clun, uh, europarlamentară pentru Irlanda, uh, în Dublin, sau mai precis în împrejurimile Dublinului, în orășelul Skibbereen. Uh, conectivitatea în bandă super largă și crearea unui hub Ludgate, uh, transformând un fost cinema într-un spațiu dinamic de muncă, sunt exemple ale modului în care tehnologia inovatoare și inițiativele de antreprenoriat revitalizează regiunile rurale. Deci mulțumim uh, uh faptului că, vă mulțumim pentru cum ați invitat Uh, sunt uh, fondator al uh, Sharing Economy Ireland, un ONG recent înființat care reprezintă operatori economici de toate dimensiunile din Irlanda, de la actori internaționale la startup-uri irlandeze. Sharing Economy Ireland își dorește tocmai să fie angajată în discuții ca cea de astăzi și Problemele apar când ne gândim la uh, munca în secolul 21 și ce ar trebui să reprezinte un, o rețea de ajutor social în secolul 21. Uh, dar toate astea trebuie să le facem bazându-ne pe cercetări solide. În ultimii patru ani am contribuit activ la cercetări pentru economie colaborativă în Europa și am uh, interacționat personal da, uh, am interacționat personal cu oameni din mediul de afaceri, microantreprenori, uh, cu furnizori de pe platforme de economie colaborative, programatori uh, și alții. Aceștia sunt oamenii care uh, simt cel mai bine chestiunile legate de protecție, ocupare, Uh, politici, sociale și mă voi baza astăzi pe propria experiență pentru a sugera soluții pentru modul de a munci în secolul 21 și politici de securitate socială, mai ales voi sugera că trebuie să avem claritate în legătură cu schimbarea economiei de către noile modele de business și implicațiile pentru ocupare, so- securitate socială. Trebuie să ne concentrăm pe contribuțiile și provocările aduse de aceste schimbări și trebuie să muncim împreună ca să găsim soluții pentru a face față provocărilor. Uh, sigur că e bine întâi să fie foarte clare definițiile. Asta se utilizează termenul economie uh, sau uh, economie de platformă. Eu am vorbit despre economie colaborativă, economie partajată, mai sunt economie la cerere și alți termeni care apar din faptul că nu există o definiție unitară. Ehm, voi utiliza termenii economie colaborativă și economie de partajare pe linie cu agenda Comisiei Europene pentru comunicarea pentru economie colaborativă din 2016, iunie mai precis. Sigur, definițiile diferă, dar eh, orașele și țările cred că Uh, există o valoare în aceste inițiative, iată, din ce în ce mai multe orașe se alătură inițiative din Amsterdam, uh, orașe care uh, pun în comun economia. Apoi, noi am avut această inițiativă care a mm, pornit de la fața locului pentru a promova o dezvoltare responsabilă în economie colaborativă. Vedem aici în imagine membrii acestui, acestui ONG și utilizatorii acestor platforme de economie partajată vor putea fi și ei membri. Eh, noi ne-am dorit să avem cât mai mulți participanți posibil la discuțiile pe care le organizăm. În ce privește politicile publice, eh, Sharing Economy Ireland are patru eh, modele, patru direcții de acțiune. După cum am menționat, claritate în terminologie poate facilita discuțiile, în plus o mai bună înțelegere a modelelor de business diferite ne poate ajuta în discuțiile noastre. În decembrie 2016 uh, am avut uh, o revizuire economică a Parlamentului European în ce privește economia colaborativă, care a spus că această economie colaborativă nu este un monolit și se caracterizează printr-o mare varietate de modele de business și oferă oportunități pentru noi moduri de muncă. Looking at only Claritatea este de asemenea importantă ce privește dimensiunile. Avem câteva platforme internaționale care domină în mod normal discuțiile, dar ele nu sunt un uh, model pentru toate platformele. A existat un studiu recent care ne arată că doar un mic grup de platforme au peste 100 de mii de vizitatori unici pe zi. Marea majoritatea platformelor care operează în Uniunea Europeană sunt de dimensiuni mici sau medii. Sunt uh, afaceri cum ar fi Rent My Dress, o platformă uh, de micro-antreprenoriat uh, în care femeile își închiriază hainele sau Trilo, alt startup din Irlanda, prin care oamenii închiriază tot felul de lucruri, împrumută de la drone până la um, caiace. Uh, este bine să știm cum uh, uh lucrează actualmente contractorii independenți. Uh, sunt uh, persoane fizice care lucrează pe platforme digitale, dar nu toți lucrătorii independenți din Uniunea Europeană uh, pot uh, să-și găsească un contract pe internet. Un studiu recent arată că 20-30% din grupul, grupurile de vârstă implicate în piața muncii din SUA și Europa au o anumită formă de muncă independentă, doar 4% din lucrătorii independenți utilizează un app pe internet. Pentru 96% din lucrătorii independenți uh, care nu contractează pe internet, uh, protecția socială e fragilă. Și uh, totuși lucrătorii independenți țin la flexibilitatea și independența lor tocmai. Uh, a existat recent o rezoluție a Parlamentului European privitoare la o agendă europeană pentru economia colaborativă, care s-a concentrat pe multele oportunități și beneficii ale economiei uh, de partajare și pe a s-a concentrat asupra provocărilor la adresa ei. Cred că e important să păstrăm acest, acest punct de concentrare comun uh, ca să colaborăm uh, împreună, să facem față provocărilor, dar să ne gândim și la contribuțiile pe care le aduce inovarea oamenilor și societății. Diversitatea e una din aceste, unul din aceste avantaje, acces la ocupare sau incluziune socială pentru tineri, femei, vârstnici și persoane cu dezabilități. Uh, pot fi de exemple pe platforme cum ar fi Employ Mam, tot din Irlanda, uh, pentru uh, locuri de muncă part-time pentru părinți, avem Freebird Club, tot un startup din Irlanda pentru vârstnici, avem și uh, Comable, o platformă de succes din Regatul Unit uh, pentru uh, persoane cu dizabilități. Le permite să-și găsească hoteluri potrivite pentru ei. Și, deci trebuie să notăm și contribuțiile și provocările. Economia de partajare poate include mai mulți oameni, dar provocarea este să ne asigurăm că asta nu se face excluzându-i pe alții colaborarea între platforme, guverne, organizații de protecție socială, sindicate, asigurători este importantă pentru o rețea de soluții pentru secolul 21. Putem uh, să ne inspirăm și din inițiativele deja existente. Sigur că nu suntem uh, perfecți, uh, însă găsim modele adaptabile sau flexibile. De exemplu, azi, avem Orsmart, un ONG non-profit uh, creat în Belgia în 1998 și acum oferă servicii în nouă țări din Europa ca să susțină lucrătorii independenți sau Dimly, uh, un instrument uh, electronic de verificare socială din Danemarca pentru partajarea CV-urilor. Putem să ne gândim și la programe pilot și reglementări care permit testarea unor mecanisme inovatoare într-un mediu real, Uh, sub strictă supraveghere. Concluzia ar fi că există o mulțime de oportunități economice, sociale și de mediu în economia de partajare pentru persoane fizice și juridice, dar sunt și provocări într-o lume a viitorului și într-un uh, mediu al muncii al viitorului. Eh, ONG-ul nostru își dorește să analizeze toate aceste chestiuni și să participe la discuții pentru a avea inițiative responsabile și vom continua conversațiile eh, și la eh, forumul Comisiei Europene care va fi ținut în octombrie în Dublin privitor la piața unică și am mai participat la evenimente în Lisabona și în Malta. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes discuțiile. Sunt impresionat că ați respectat perfect timpul acordat. V-ați oprit la secundă. Mulțumim. Și acum vreau să-l invit pe Oliver Rötig să-și prezinte poziția. El vine de la Uni Europe. Stimați domnule președinte, mulțumesc. Mulțumesc și membrilor Comisiei pentru ocuparea forței de muncă, pentru că m-au invitat aici și le mulțumesc și pentru schimbul de opinii pe care l-am avut anul trecut pe acest subiect foarte important. Eu sunt sindicalist și totodată sunt german, deci sper că voi reuși să respect timpul alocat. Trebuie oferi câteva informații de context. Vreau să menționez câteva elemente pe care noi le considerăm importante în rândul sindicaliștilor, când vine vorba de ocupare și securitate socială. Provocarea principală în Europa astăzi este ideea că um, ocuparea, securitatea și dereglementarea duc la dispariția unui model standard de afaceri și platformele despre care tocmai am auzit reprezintă un singur exemplu ce văd eu aici sunt trei tendințe principale pe care trebuie să le avem în considerare. Uh, companiile sunt o valoare, uh, vin cu o valoare din ce în ce mai mică din lanțul de valoare, sunt uh, acum afaceri transfrontaliere. Apoi companiile operează cu uh, un număr din ce în ce mai mic de angajați. Ce înseamnă asta? Asta uh, nevoia de input este mult mai mică, apar tot soiul de subcontractori și uh, alte modele de afaceri care se schimbă acum și nu mai există puncte de contact cu reglement, reglementatorii și alte pârghii pentru reglementare. Caracteristicile cheie a acestui model reprezintă o lipsă de uh, responsabilitate și de trasabilitate. Bun, acum să nu ne blocăm în complexitatea diferitelor modele de afaceri. Trebuie să înțelegem că aici, practic, avem de a face avem de a face cu metode de a ocoli toate obligațiile pe care companiile le-ar avea pentru angajații lor. De asemenea, și cred că este important în acest context, ne bazăm pe bunul simț. A existat și acordul de la Bangladesh uh, încheiat anul trecut în ceea ce privește protecția împotriva incendiilor, tocmai pentru a ne asigura că toți angajații de-a lungul lanțului valoric uh, pot lucra în condiții de, de lucru sigure. Există un număr mare de accidente mortale, problemă pentru asigurări și pentru angajați în momentul în care avem copii care sapă în șantiere, avem de-a face cu munca copiilor sau avem de-a face cu altfel de exploatare sau așa. Având în vedere discuțiile pe care am avut cu sindicaliștii noștri, în primul rând ne-am referit la angajați. Angajați eh, care au fost catalogați într-un anume fel, Um, liber profesioniști uh, care întâmpină anumite probleme în majoritatea țărilor uh, sunt probleme legate și de inspectorii de lucru, de muncă, care sunt uh, prea puțini. Există standarde ILO 198 de pildă, dar mai există și categorii incluse într-o platformă separată care se referă la liberi profesioniști și independenți. Apoi, angajatorii, în al, treilea, în al treilea rând, trebuie să existe o relație de angajare și obligația de dovezi trebuie să revină clientului. Platformele online implicate în intermedierea care îndeplinesc funcțiile uh, angajații, angaj, angajării. Ei ar trebui să fie catalogați ca atare și modelul e următorul. Există o agenție temporară pentru lucru temporar și ar trebui să uh, ținem cont și de situația atunci când există subcontractori și contractori. În 5 cre... din... vedem din ce în ce mai mulți angajați, cu mai mulți angajatori care au angajatori care lucrează pe diferite platforme. Ce avem nevoie aici? De reglementare care permite uh, un fel de colectiv de angajatori pentru ca drepturile angajatorilor să fie respect... angajaților să fie respectați. Respectate. Șase, E nevoie de legislație pentru a impune con... uh, angajatorilor să să contribuie la sistemul social și de protecție, chiar dacă nu sunt angajați în sensul clasic. Um. Deci asta înseamnă că trebuie să se contribuie la sistemele sociale, nu numai ale țărilor unde angajatul respectiv prestează lucruri, ci și în alte sisteme sociale unde e detașat. Există și câteva standarde minime. Nu este acceptabil ca un liber profesionist să primească un euro atunci când salariul minim este mult mai ridicat, salariul minim. Apoi, acces la lifelong learning, la formarea profesională continuă și dreptul de asociere, indiferent de statutul de angajat, de liber profesionist sau nu. Și apoi, acolo unde UE are un rol, uh, uh, negocierile colective la care trebuie să existe de asemenea acces. Nu e vorba doar despre un preț pentru produs și produse. Sunt chestiuni ce țin și de legile concurențiale care se aplică la liber, liberi profesioniști care trebuie să aibă dreptul de a negocia colectiv sau contractele colective. Ce trebuie să mai facem noi? Trebuie să vedem cum inspectorii de muncă pot fi așezați într-un cadru, într-un cadru de colaborare transfrontalieră sau am putea să ne gândim la inspector sau un inspectorat de muncă european. Obiectivele centrale se referă la cadre legale pentru uh, un sistem de siguranță socială. Trebuie să ne uităm la relație de angajare precare, unde există tot soiul de lacune care permit angajatorilor să îi exploateze pe angajați. Viața, de, viața lucrătorilor trebuie să poată fi compatibilă cu viața de familie, trebuie să existe o stabilitate pe termen lung, o predictibilitate și o perspectivă în carieră. Poate că astăzi nu, este, nu mai există uh, un contract de lucru pe viață sau nu-ți păstrezi locul de muncă pe viață, însă predictivitatea trebuie să fie un obiectiv principal. Apoi platformele. Cu un deceniu în urmă, în Europa, angajații din zona temporară lucrau cu anumite agenții. Acum trebuie să existe platforme și un dialog social care să creeze standarde minime pentru acești lucrători de platformă, cum se spune astăzi. E o parte a principiului subsidiarității, haideți să facem asta împreună, împreună cu ceilalți uh, actori interesați, cu Comisia, pentru că partenerii sociali uh, joacă un rol important și ar trebui să fie de partea noastră pentru a obține progrese în această zonă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru uh, această prezentare este limpede că știți despre ce vorbiți. Îi dau cuvântul acum lui Steve Brăche de la OECD pentru prezentarea domniei sale. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere să mă aflu în uh, mijlocul dumneavoastră. Prezentarea mea se va concentra pe aspectele sociale ale acestei platforme. Doresc să fac câteva observații. Cred că platforma economie uh, este importantă pentru că trebuie să uh, rămână mai mică. Știm că există aranjamente aici, dar Trebuie să ne gândim la țara la care ne referim, la perioadă, dar uh, toate estimările pe care le avem indică uh, faptul că uh, lucrurile evoluează foarte repede, dar trebuie să ne gândim la platformele online, Amazon, Google și indică faptul că putem să avem măsurători pentru un an, uh, să vedem care este evoluția de-a lungul une, uh, a 12 luni. Elementul critic este însă că bâșbâim puțin în uh, întuneric în ce privește modalitățile de măsurare, pentru că trebuie să adaptăm întrebările pentru sondaje. Iar datele noastre prin provenite din administrație nu sunt foarte concludente. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le știm. Nu știm cine sunt acești lucrători, nu știm ce fac ei, unde lucrează. Dacă au avut opțiuni sau uh, nu. Este principala lor activitate sau este un venit suplimentar. Sunt foarte mulți indicatori care ar fi foarte importanți. Noi știm foarte puțin uh, și uh, baza acestei platforme. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să întreprindem nimic. Pentru că în uh, nu este o problemă izolată. Noi uh, uh, ne-am confruntat cu aceste probleme timp de decade. Iată, vă prezint o uh, reprezentare grafică în legătură cu procentajul celor care sunt angajați unici, proprii angajați. 16% lucrează part-time și 13,5% sunt cu contracte temporare. Acestea sunt uh, grupuri deja numeroase, substanțiale și trebuie să găsim protecție socială adecvată și pentru ei și să dobândească și competențe suplimentare. Iată cu câte probleme ne confruntăm aici și care sunt într-un fel reflectate și în această platformă. După aceea, în ce privește protecția socială, iată o nouă reprezentare ce doresc eu să demonstrez. În ce privește protecția socială, știm că trebuie să facem o distinție Uh, uh, între uh, accesul lucrătorilor la un loc de muncă, ce prevede legea din acest punct de vedere și că legea este mai puțin generoasă față de noi categorii de lucrători, lucrătorii ocazionali, minijoburile Mulți dintre ei prin lege sunt excluși de la beneficii. Deci, uh, iată o pre- prezentare în diversele țări uh, în care am efectuat studiile. Fețele uh, verzi, vedeți, sunt persoanele care sunt angajați unic verde intens demonstrează în care din țări cei care sunt angajați unici au acces la beneficii. Verde deschis Uh, demonstrează unde au acces, dar în bază opțională voluntară. După aceea, uh, Există și uh, acel uh, maroniud uh, unde există acces, dar regulile sunt diferite și beneficiile sunt mai puțin generoase, iar fețele roșii demonstrează că în aceste țări acest, această categorie de angajați nu are niciun fel de beneficii. Mai există și o altă categorisire, vârstnicii, uh, cei care suferă de o invaliditate, după aceea uh, beneficiile parentale, uh, cazurile de asigurare de boală, accidente sau de șomaj. Deci, vedeți și din acest punct de vedere care este situația. Eh, și că există o diferență de la o țară la alta și care exista posibilitate de asigurare a beneficiilor și pentru aceste categorii. Deci eh, trebuie să vedem care este eh, posibilitatea practică de a avea acces la aceste beneficii. S-ar putea ca eh, veniturile să fie foarte scăzute și să nu ai contribuții pentru acest tip. Deci sunt foarte multe categorii care nu au acces direct la protecția socială. Iar aici vedeți 55% dintre cei care sunt angajați unici se estimează că nu au acces la beneficiile de șomaj. 38% 100% nu au acces la uh, asigurările uh, de boală uh, și 46% uh, din femeile care sunt angajați unic, de asemenea, um, sunt supuse unor riscuri în cazul în care intră în concediu de maternitate. Ultimul slide. Ce putem face în acest context? Și aș dori să discutăm două chestiuni. Pe de o parte, să îmbunătățim sistemul de protecție socială din clipa de față. Înainte de toate, știm că în ce privește această economie platformă, ă, există noi tipuri de ă, contracte de muncă și ă, există noi clasificări ale lucrătorilor Câteodată chiar și lucrătorii uh, greșesc în a se clasifica. Uh, da, trebuie să existe până la urmă și uh, niște stimulente foarte clare legate de impozitare um, care pot să-i determine pe lucrători să opteze pentru o categorie care este dezavantajoasă pentru ei și asta putem îmbunătăți. Câteodată, în ce privește ambiguitățile de reglementare legală, um, întâlnim probleme în clasificarea tipului de uh, lucrător. Și um, este foarte greu să găsești o încadrare adecvată. Deci, câteodată este nevoie de categorii suplimentare. Nu știu dacă asta ar putea să fie o soluție sau nu, pentru că nu știu dacă rezolvă până la urmă problema oamenilor. O altă chestiune, dacă reglementările sunt clare, ele trebuie să fie și corect transpuse în practică, să știm că regulile sunt aplicate și să existe penalizări țări, în multe țări, atunci când nu se respectă aceste reglementări în clasificarea și încadrarea lucrătorilor. M-am concentrat foarte mult pe lucrători, dar sigur că există și un rol important al angajatorului. Știm că această economie până la urmă se bazează și pe anumite formalități în ce privește venitul și um, fiscalitatea. Uh, muncii. Dar indiferent de problemele de clasificare și de impozitare, trebuie să uh, ne asigurăm că există o protecție socială pentru toate tipurile de lucrători. Deci trebuie să existe și uh, o legislație foarte clară. Ce putem să facem? Trebuie să extindem schema de asigurări sociale uh, pentru toate categoriile, iar acolo unde nu este posibil trebuie să creăm scheme specifice pentru anumite uh, categorii de lucrători, cei din agricultură, din alte sectoare. Și o ultimă uh, observație, aceste scheme de asigurări sociale pot să fie completate cu uh, scheme non-contributive dacă uh, nu există niște criterii uh, minime uh, care sunt îndeplinite, trebuie să vedem totuși cum putem acționa echitabil față de aceste categorii, ce praguri trebuie să stabilim pentru ca oamenii să aibă totuși acces la protecție socială. Și oricum toate drepturile care țin de protecția socială trebuie să fie garantate indiferent de profilul locului de muncă și uh, de tipul de încadrare. Și voi folosi uh, ultimul minut pentru a vorbi despre posibilitatea de înlocuire a prevederilor existente în multe state privind un venit minim garantat. În OECD am publicat un document pentru a vedea ce este fezabil, pentru că există și multe stimulente, multe elemente atractive care pot fi create, pentru ca toți să aibă sentimentul că sunt protejați fără să fie neapărat un sistem paternalist care se aplică și până la urmă să nu existe nici stigmatizarea celui care beneficiază de anumite contribuții sociale chiar uh, dacă uh, poate nu are un loc de muncă adecvat. Deci am putea să înlocuim poate toate beneficiile existente uh, toți banii pe care îi virăm acum pentru beneficii sociale ar trebui să fie distribuiți egal tuturor uh, locuitorilor uh, pentru un venit minim care să evite până la urmă ca oamenii să ajungă sub un anumit prag al sărăciei. Alte uh, elemente foarte importante în legătură cu un venit de bază. Nu va mai exista diferența aceasta între cei care sunt considerați perdanți și câștigători. Deci, trebuie să ne gândim la cei care în clipa de față sunt uh, părinți uh, unici, care nu, uh, deci copilul care crește într-o familie monoparentală. Mulțumesc foarte mult! Bun, deci uh, în ce privește venitul minim garantat, uh, ați făcut deja trimitere la un raport uh, asupra căruia noi ne vom concentra în lunile următoare și vă vom introduce și pe lista experților pe care îi vom invita în acel context. Îl invit acum pe domnul Martin Risac de la Institutul pentru Legislația Muncii din Austria să ia cuvântul. Mulțumesc, mă bucur că sunt atât de mulți interpreți în sală astfel încât să pot uh, vorbi în limba germană. Am scris aici un titlu, Economia de platformă și am preluat această terminologie din invitație. Terminologia, practic, uh, deviază puțin de la terminologia Uniunii Europene, unde se vorbește de economie colaborativă sau partajată mai ales acolo unde nu există terminologie unitare, apare o luptă pentru cuvinte și desigur există și prioritizări, vorbesc despre colaborativă, atunci e clar că avem o conotație pozitivă. La economia de platformă nu avem neapărat o conotație negativă, dar avem uh, o concentrare pe cuvântul platformă. Uh, Există și uh, defalcări mai de detaliu. În fine, eu cred că fenomenul trebuie pus într-un context mai larg. Și vreau să încep prin a vă spune atunci când vorbim despre forme noi de muncă, inovație, vorbim despre modele de afaceri noi și multe lucruri din care, pe care le vedem astăzi sunt noi și inovatoare. Există însă și un element care trebuie subliniat angajații, condițiile de lucru sunt adesea foarte rele. Precaritatea nu este un model de afaceri inovator. Exploatarea nu este un lucru nou. Dacă te uiți, trebuie să separ relele de bune și trebuie să te concentrezi pe lucruri importante pentru angajați. Sunt două feluri de angajare care au fost subliniate. Există liber profesioniștii, care au o, proprie, o firmă proprie și mai există angajați care lucrează la o companie. Și cum a spus și antevorbitorul meu, există o înclinație către contracte limitate, contracte part-time, contracte cu implicarea unor firme terțe, angajați temporari și așa mai departe economia de platformă este cumva și o continuare acestei, acestui transfer de risc către angajați. Faptul că nu există muncă pentru anumite persoane care apoi sunt pur și simplu uh, disponibilizate. Deci, practic, riscul ocupației este transferat către angajatul pentru care nu se găsește muncă. Și această economie de platformă nu funcționează decât atunci când două elemente sunt garantate. Pe de o parte, faptul că am multe persoane la dispoziție, astfel încât să pot apela oricând la un lucrător când am nevoie, deci când trebuie să prestez un serviciu, și vedeți că acesta este un element inovator al acestor platforme. Se reușește stabilirea unei echipe care poate fi activată oricând și există diferite tehnici care, în esență, arată de fapt că pentru angajați nu există o flexibilitate atât de mare. Și în al doilea rând, ce nu s-a menționat aici, un element, element foarte important, reportarea digitală, se fac controle de calitate, practic uh, se externalizează încrederea către clienți și, până la urmă, transmit ideea unei angajări continue. Persoanele lucrează pe platforme ca și cum ar fi angajate continuu, pentru că depinde uh, acea flexibilizare digitală, acea reputație digitală. Un lucru cred că este clar aici. Aveți două citate din partea mea. Primul de la un CEO de la o platformă de crowdwork care spune că înainte de internet era destul de greu să găsești pe cineva pe care îl așezai pe un scaun 10 minute și care lucra pentru tine, iar după 10 minute puteai să-l dai afară. Dar cu tehnologia chiar poți să găsești astfel de persoane. Și cred că acest citat reflectă exact ceea ce am spus eu mai devreme în legătură cu funcția platformelor. Dacă ne uităm la dreptul sau legea asigurărilor sociale, vedem că multe probleme nu sunt noi, de fapt. Cea mai veche problemă se leagă de catalogare. Multe persoane uh, care lucrează pe platformă sunt într-adevăr mai libere, liber profesioniste. Există contracte de muncă, da sau nu, iarăși este o întrebare, trebuie să facem diferențiere și aici. Există un grup de tipul Uber, deci servicii de transport, care vor fi scoase acum din această lege, dacă ne uităm și la reglementările din Marea Britanie. Apoi, uh, platformele virtuale, acel virtual crowdwork, de exemplu, Mechanical Turk de la Amazon, Clickworker, Upwork, acolo experții în dreptul muncii spun că apar probleme mari când vine vorba de aplicarea legii, unde uh, pot să mă adresez unui tribunal când e vorba de zona virtuală de lucru. Și apoi uh, lucrătorii din zona casnică, cum ar fi cei care prestează servicii de curățenie. Apoi, bun, uh, la angajatori avem trei tipuri de relație, trebuie să lămurim competențele, am făcut asta în context și transferul de lucrători, care nu este structural la fel de fiecare dată, trebuie să învățăm ceva de aici. Și în al doilea rând, ce este important și esențial, și s-a vorbit deja despre asta, există în teorie un concept de angajare care pornește la baza de contract și acolo până la urmă se verifică unde se îndeplinesc funcții de lucru, unde există responsabilități care pot fi orientate către scop. De exemplu, asta este valabil și pentru reglementări ce țin de salariu minim, dacă există părți, ale, părți contractuale care s-au supus acestor reguli ce fel de strategie există? În principiu, dacă ne uităm la legislația muncii, la codul muncii, există trei. S-a spus deja uh, despre un lucru cu care tot apare uh, întrebarea dacă există nevoia unei categorii intermediare. Se potrivește așa ceva? Categoria intermediară nu este o idee nouă. Cele mai multe țări care experimentează cu așa ceva, de exemplu Germania, există uh, așa ceva din zona interbelică. După război, acea categorie intermediară s-a extins. În Regatul Unit, ideea este oarecum nouă, dar exista și ea pe vremuri, înainte să vorbim de aceste economii de platformă. Întrebarea este dacă avem nevoie de așa ceva, da sau nu. Bun, a existat un document cu privire la modernizarea codului muncii și acolo uh, s-a pus întrebarea, vrem să avem uh, și în Europa o astfel de categorie intermediară și până la urmă s-a renunțat la ea în statele membre. Cei care o aveau au păstrat-o în legislația națională, dar alții nu. În al doilea rând, și ce este important aici, și prioritar, și s-a menționat acest lucru de către colegii din zona sindicală, întrebarea este dacă nu cumva angajatorul este un termen care trebuie redefinit cine trebuie să ofere protecția și care sunt angajații care au nevoie, ce fel de formă de protecție este necesară. Ce avem până acum în legislația europeană, formula Lowly Bloom, care până la urmă a fost creată odată cu libera circulație a lucrătorilor și există și termen de tranziție acolo, mai ales când vine vorba de serviciu public, e vorba de anumite drepturi fundamentale, dar totuși nu a fost niciodată vorba de o protecție reală. Și apoi întrebarea care se pune este ce se întâmplă la nivel organizatoric când avem de a face cu forme moderne de lucru. În ce măsură pot influența condițiile de lucru la acel nivel? În al treilea rând, putem spune că avem o reglementare proprie, o directivă crowdwork, Aspectele menționate au fost importante. Ar trebui să existe presupunerea unei relații de lucru, de angajare pe o astfel de platformă. Nu e important să se betoneze relația cu angajatul acolo, ci pur și simplu să se stabilească clar condițiile de lucru. E, transparența, mă rog, poate nu e atât de esențială, revizuirea Uh, directivei privind declarațiile înscrise, asta e importantă, îndeplinește anumite funcții. Există condiții de lucru importante și aici trebuie să decidem care este legea care se aplică. Ultimul punct, cred că este foarte important, chestiunea negocierilor colective. Până acum aveam acel alineatul, articolul 101 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, care privește contractele colective de muncă, l-am rescris, în fine, uh, există prevederi care pot fi aplicate și la nivelul angajaților în mod asimilator, uh, asimilat, uh, nu știu ce fel de prevederi există în cazul liber profesioniștilor. Vreau să vorbesc foarte pe scurt, în ceea ce privește securitatea socială, aici s-au menționat anumite lucruri. Uniunea Europeană nu are competențe în această zonă, ci uh, are doar un rol de coordonare. Avem uh, o diversitate foarte mare când vine vorba de protecție. Cine sunt, care sunt angajații protejați și care nu beneficiază de protecție socială? Și la relații contractuale reale există tot felul de prevederi și până la urmă, ultimul punct, este foarte important, un, când există un transfer în zona de liber profesioniști, se aplică alte reguli la uh, securitatea socială și acolo există mutări ale structurii salariale, pentru că până la urmă Acolo trebuie văzut care sunt contribuțiile la bugetul social din veniturile unui liber profesionist. Mulțumesc, stimate domnule profesor, și trecem acum la prima rundă a dezbaterilor. Conform tradiției, voi da cuvântul întâi coordonatorilor din Comisia Empel. Hans Becker va fi primul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să să-mi exprim bucuria că te afli din nou în prezidiu, dragă prietene. A fost o surpriză foarte plăcută. Iar celor patru invitați doresc să le mulțumesc. Cred că ne aflăm într-o situație în Europa în care ne dorim o economie socială și un tip de patronat cu orientare socială și ne dorim și o economie colaborativă. Există însă unele neclarități în ce privește aceste definiții și este clar că este nevoie să ne implicăm, să acționăm, iar acest lucru a fost evident și din cele patru prezentări. Dar toate aceste forme de economie, toate aceste forme de ocupare a forței de muncă în cadrul economiei sociale de piață trebuie să fie promovate. Și abia acolo unde nu există claritate eh, conform eh, realităților existente, ar trebui să facem propuneri de reglementare. De ce? Uh, propuneri de reglementare, noi nu avem de fapt o competență legislativă în acest domeniu. Pe plan comunitar nu putem interveni concret și direct. Dar cred că uh, Așa cum uh, patronatul uh, trebuie să dispună de instrumentele necesare pentru a acționa pentru toți angajații și este nevoie de o formare din acest punct de vedere, pentru că există încă lacune tot așa, trebuie pe plan comunitar și cred că Parlamentul prin această comisie ar fi forul indicat să acționeze, să dezvoltăm niște linii directoare care să permită ca toate problemele care există în ce privește noile forme de ocupare a forței de muncă să permită să fie înlocuite Uh, rezolvate lacunele existente și deficiențele existente, chiar dacă, spun din nou, nu avem competență legislativă. Dar să nu subestimăm uh, puterea de tip soft pe care Uniunea Europeană o are și capacitatea pe care o avem de a face uh, propuneri. Mulțumesc și mulțumesc și pentru observația personală. Iar acum Joachim Schuster. Joachim Schuster a fost raportorul pentru poziția pe care noi am elaborat-o în Comisia EMPEL Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru prezentări. În mare parte am fost de acord cu spusele experților, dar aș mai sublinia o chestiune pe care o consider a fi importantă, pentru că este vorba de un fenomen nou despre care se spune că nu poate fi încadrat în niciun fel. Iar eu nu pot să înțeleg de ce um, noutățile care au apărut sunt atât de esențiale încât nu pot fi încadrate în niciun fel, pentru că și în uh, formele formele tradiționale de angajare a lucrătorilor, au existat unele diferențieri, unele dificultăți care eh, au putut să fie rezolvate. De fapt, multe din conceptele noi nu fac decât să mușamalizeze niște situații dramatice, pentru că ceea ce se întâmplă nu este cu un element de noutate atât de mare. Ce este Uber? Ce este noutatea în Uber? Este un fel de model uh, comercial tradițional uh, tip taxi. Doar că nu trebuie să dai telefon după un taxi, poți să comanzi și pe internet. Dar um, de ce ar trebui să avem noi reglementări față de cele care se aplică oricum taximetriei tradiționale? Noi um, sunt niște firme care lucrează cu angajați împrumutați. Poate că um, există un alt tip de contracte care se derulează pe baza unei platforme pe internet. Deci, mă întreb dacă în multe domenii, domenii nu putem face o analogie față de tipurile de contract tradiționale. Nu trebuie să ne complicăm foarte mult, pentru că în felul acesta fragmentăm foarte mult până la urmă uh, piața muncii prin tipurile de uh, ocupare și de contractare. Să ne gândim la niște principii esențiale care trebuie să fie aplicate și respectate. De aceea aș întreba uh, uh, care sunt conținuturile care într-adevăr sunt foarte diferite față de uh, modelele tradiționale. Pentru că spuneți că există foarte mulți lucrători independenți Bun, uh, asta înseamnă că nu trebuie să plătească și niște contribuții de asigurare. Uh, eu mă îndoiesc că uh, există atât de multe elemente esențialmente diferite și noi. Mulțumesc. Coordonatorii dispun de două minute și vă rog să respectați aceste două minute. Uh, Antea McIntyre nu este prezentă, deci recuperăm timpul folosit de Joachim, nici Enrique Calvejambon nu este prezent. Din partea GUE, Tania González. Dacă mi-ați fi spus dinainte, puteam să o am pe lista vorbitorilor. Tania. Bueno, creo que, que bajo el Mulțumesc, domnule președinte. Prin economie colaborativă, care este un termen atractiv, frumos, care pare că se referă la o relație care nici măcar nu mai este de muncă, nici nu mai există munca și efortul său. Dar cred că sub acest uh, nume se ascund transformări uh, foarte importante în relațiile de muncă și în relațiile de producție. Incluye además cada vez servicios más diversos. E vorba de servicii din ce în ce mai diverse, transport de persoane, mărfuri, curățenie, îngrijire de persoane și pare că tendința ar fi ca din ce în ce mai multe servicii să ia această formă de relații de muncă, această economia colaborativă. Acolo unde lucrătorii nu mai sunt lucrători, ci sunt colaboratori, nu sunt persoane care prestează o activitate pentru un salariu, ci aceste persoane prestează această activitate pentru că doresc să o facă în mod voluntar, așa se înțelege, și să o facă în mod colaborativ. Hai să vedem care e realitatea. Vă dau un exemplu. Ce se întâmplă acum în Spania, în țara mea, și anume, lucrătorii de la Deliveroo sunt în grevă, sunt uh, acei transportatori de la delivery. Ei trebuie să-și plătească taxele de securitate socială, mm, trebuie să aibă bicicletă și telefonul propriu, dacă cad sau au leziuni pe durata uh, transportului, uh, nu sunt, uh, îngrijirile nu sunt acoperite de firmă, sunt monitorizați prin GPS, deci sunt controlați prin GPS, lucrează ca falși autonomi, au o de trei ore și jumătate aproximativ, uh, au 4 ori, euro 20 câștig pentru fiecare livrare, uh, deci uh, nu câștigă pe oră, ci pe livrare. Și cum se întâmplă cu cei care protestează acum, uh, când sunt dați afară, firma spune că sunt deconectați, nu că sunt concediați. Deci, iată, o nouă formă de exploatare pentru, care, care nu respectă niciun fel de tip de normă de muncă, trebuie să pe domnul, întreabă, întreabă domnul Schuster care e noutatea. Noutatea e că, iată, nu se respectă niciun fel de normă de muncă și niciun fel de normă fiscală și se extinde acest fenomen în multe sectoare economice, asta pentru că noi, economice, pentru că noi permitem să se întâmple așa. Și atunci s-a propus să se facă o diferențiere în ce privește terminologia, deci nu e același lucru economia colaborativă cu economia de platformă și s-a propus uh, adaptarea plafonelor de cotizații la securitatea socială. Eu cred că asta înseamnă să acceptăm această evaluare a condițiilor de muncă și să adaptăm piața muncii și normele sale uh, unei precarizări care devine sistematică. Gene Lambert, bitte. Bun, și acum Gene Lambert, vă rog. Thank you. I'd like to thank our speakers as well. I think they... Mulțumesc, mulțumesc și invitațiilor. Ne-au făcut niște prezentări foarte bune, cu multe informații interesante. Cred că ar fi interesant să aflăm mai multe informații despre dimensiunea transfrontalieră acestui fenomen a noilor locuri de muncă, pentru că poate că asta ține mai mult de competența noastră când vorbim de chestiuni cum ar fi coordonarea securității sociale transfrontaliere, vedem că există lacune în ce privește definițiile care diferă de la un stat la altul, ce înseamnă autoangajat, lucrător independent, în fine. Deci există aceste decalaje și poate că ni se dau mai multe informații în legătură cu asta. Uh, în ce privește lucrătorii independenți, uh, auzim uh, din partea Comisiei uh, despre acest fenomen, vorbim mult aici despre antreprenoriat, că trebuie să-l impulsionăm și e văzut acest antreprenoriat ca o soluție la multe probleme și da, în multe cazuri e vorba de lucrători independenți. Deci, care sunt reacțiile din statele membre în ce privește politicile lor fiscale și de securitate socială, de asigurări sociale? Uh, se încearcă rezolva acestor probleme? Dacă vrem să impulsionăm aceste noi modele de afaceri și le impunem încă de la nivelul educației, atunci sunt sisteme care uh, prevăd, până la urmă, protecție sau nu pentru acești oameni, sau pur și simplu îi invităm să se arunce într-o prăpastie, în ce privește, de exemplu, dreptul la o pensie. Uh, și s-a spus că unele state membre mm, reușesc să aibă acoperire extinsă, dar uh, poate s-ar putea spune mai, mult despre, mai multe despre ce se întâmplă la cele state membre, cum uh, anume procedează ele când se face o comparație cu alte state membre. Deci cred că asta ar putea fi uh, ceva de folos pentru noi. Dar bun, s-a uh, discutat despre multe lucruri, relații de putere, relațiile cu clienții. Poate toate acestea merită o analiză. Dar să ne gândim și la educație și la rolul nostru de consumator. Vă mulțumesc! Dankeschön. Laura Mulțumesc acum Laura Agea, urmada nu este aici, atunci Dominic Marta. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă spun că uh, suntem foarte fericiți să vă revedem uh, printre noi și că sunteți sănătos. Mulțumesc că mi-a dat cuvântul, doamna Mălea. Martin, mă scuzați, mulțumesc uh, uh, celor care au intervenit aici. Uh, e un subiect nou și e bine că ne ocupăm de această mare transformare a societății. Această economic platform trebuie definită mai bine față de economia colaborativă. E vorba mai mult de scopuri lucrative aici. E un fenomen care are consecința, o consecință și anume că se, se dezvoltă foarte rapid acest nou model comercial și nu avem legislație în domeniu. Pentru că legislația existentă, aici poate că trebuie să avem o dezbatere, dacă permiteți, deci noi nu credem că regulile existente mai sunt aplicabile acestor noi fenomeni. Fenomen, fen, noi fenomene. E o transformare societală, digitalizare, robotizare, pășim în necunoscut, deși sunt studii care spun că mai întâi, sigur că mulți își vor pierde locul de muncă, Bun, se vorbește de lucrători cu calificare și fără calificare și mai întâi își vor pierde locul de muncă cei necalificați, dar apoi chiar și cei cu studii superioare, se spune. Deci nu sunt respectate regulile sociale de către întreprinderile naționale, sunt de acum întreprinderi supranaționale, deci nu se spun regulilor drepturilor naționale când își dezvoltă rețelele uh, deci nu, nu-și plătesc uh, asigurările sociale, se periclitează finanțarea serviciilor de uh, asigurări sociale, că și ele sunt afectate de transformări, deci consecințe economice asupra lucrătorilor și protecțiilor sociale, locurile de muncă create, sigur, aduc libertate, flexibilitate în organizarea muncii, mai ales când e vorba de independenți, dar e vorba de locuri de muncă adesea suplimentare și nu prea bine plătite și oricum sunt locuri de muncă precare. Vedem asta mai ales cu Uber. Și consecințele se vor simți și în rândurile consumatorilor, că e vorba de un nou model comercial. Închei, domnule președinte. Iată, avem un potențial concurențial foarte important. Va exista sigur o dezbatere ca să vedem dacă Europa, în acest domeniu, poate să acționeze mai bine decât statele membre, că totuși există acorduri bilaterale, se poate avea o politică internațională uh, inteligentă, nu neapărat e nevoie de directive europene, știți că poziția asta o apărăm noi. Mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Mulțumesc și pentru complimente. Dacă lucrurile stau astfel, e foarte bine. Iar acum uh, să uh, observ că până la orele 10.25 avem uh, timp uh, pentru continuarea discuției pe marginea acestor subiecte. Îi dau cuvântul lui Alexander. Merci, <clears throat> merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Sander. Vreau să mulțumesc celor patru invitați uh, pentru expunerile de această dimineață. Suntem, da, într-o lume care s-a schimbat mult și se va mai schimba. Eu vreau să pun uh, accentul asupra avantajelor uh, noi economii și noilor forme de ocupare, pentru că trebuie să spunem, pentru unii e o șansă, pentru unele categorii de persoane, mă gândesc la studenți, de exemplu, care sunt mulțumiți că pot avea aceste noi oportunități și pentru casnice sunt șanse pentru alte persoane, de asemenea, dar sigur că lucrurile nu sunt deloc atât de simple, după cum s-a tot subliniat aici. Uh, Există probleme cu aceste noi forme de ocupare, există și abuzuri și sigur că trebuie să încercăm să le eliminăm pentru că, iată, apar riscuri pentru uh, securitate și pentru sănătate cei patru invitați și și colegii mei, de altfel, au subliniat acest lucru, cred, și anume că astăzi încă mai avem uh, mai multe semne de întrebare, mai degrabă decât răspunsuri. Prima întrebare pe care aș avea-o eu este cum să facem în așa fel încât să, avem, să dispunem de mai multe date, să putem să adaptăm politicile mm, pe care, legile pe care le votăm aici pe baza datelor și s-a întrebat aici, trebuie să adoptăm legi noi, pentru că astăzi e adevărat că în statele membre fie există statut de salariat, fie există statut de lucrător independent și atunci întrebarea e, E nevoie de legi noi? E nevoie de directive europene? Oare nu trebuie doar să consolidăm legislațiile naționale deja existente, mai ales în ce privește drepturile legate de statutul de salariat și statutul de independent, că sunt uh, statute foarte diferite de la, de la stat la stat. Asta ar fi întrebările. Deci să, e nevoie de legi noi, dar cum anume și cum să primim uh, mai multe date. Mulțumesc. Mulțumesc, George Bach. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să nu repet spusele colegilor, pentru că există încă multe întrebări care sunt deschise și cu siguranță ne vom mai uh, dedica o vreme acestor probleme dificile. Așa cum a spus și Ann Sander, sistemul colectării de date concludente mi se pare o problemă pentru că evoluăm aici într-un domeniu uh, pe care uh, ar trebui să-l configurăm uh, mai corect. Dar care sunt posibilitățile de a colecta date? Cât de dificilă este căutarea acestor date? pentru că expertul de la OCDE cu acea reprezentare cu omuleții verzi Um, au uh, fost uh, doar țări din nordul uh, Europei. Um, um, nu am avut toate țările în acele reprezentări grafice. Este atât de greu să obținem date de peste tot și după aceea există atât de mulți cei care sunt angajați unici despre care uh, Știm atât de puține lucruri pentru că există aici și un fel de contract de muncă mascat, uh, doar uh, o angajare de formă. Deci, uh, nu știu dacă nu există o legătură cu munca ilegală, munca la negru, pentru că noi dorim să eliminăm până la urmă munca la negru și uh, cred că și din acest punct de vedere sunt multe de făcut. Există o experiență din acest punct de vedere? Mulțumesc. State Clun. Mulțumesc, direct Clun. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim tuturor uh, invitațiilor pentru contribuțiile foarte interesante în această dimineață. Iată, am primit multe date interesante de pe urma lor. Cred că sunt uh, probleme care trebuie rezolvate la nivelul statelor membre și trebuie ca oamenii să-și cunoască drepturile și cei cărora li se spune că sunt independenți și salariații trebuie să se recunoască noile forme de ocupare și uh, lucrătorii trebuie să fie informați și nu știu dacă întotdeauna se întâmplă așa. Și există și un rol care trebuie jucat de consumatori aici vorbim de economie de platformă, economie colaborativă, așa numită gig economie, în fine. E uh, vorba de fenomene uh, foarte populare la ora actuală și nu cred că mai putem da înapoi. Uh, economia se transformă, dar consumatorii trebuie să cunoască posibilitățile de exploatare a lucrătorilor în aceste noi forme de economie. Uh, Lucrătorii trebuie să beneficieze de drepturi sociale, asigurări sociale, să li se plătească contribuțiile sociale, trebuie să primească salarii decente, dar toate astea vin cu un cost. Și doar pentru că un produs sau un serviciu e mai ieftin, dacă vedem ce se întâmplă cu Uber și taxiurile, totuși există și un cost suplimentar pentru formele tradiționale de servicii, dar asta e pentru că sunt plătite drepturile sociale ale, ale angajaților. Aici e o întreagă educație de făcut pentru consumatori care trebuie să cunoască mai bine lucrurile acestea și de unde vin uh, serviciile mai ieftine și e și chestiunea lucrătorilor independenți. Eu cred că dacă cineva este lucrător independent, are libertatea de a furniza un serviciu oricui dorește el și nu este legat de un anumit serviciu sau de un anumit angajator. Deci e nevoie de o definiție clară și aici. Mulțumim. Nu mai am solicitări de intervenție. Mai există intervenții? Atunci, Heinz. Doar o scurtă completare. Am uitat să subliniez faptul că rolul partenerilor sociali va fi sau va avea un rol foarte important, va fi foarte important în viitoarele reglementări. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Ultima strigare. Atunci voi da cuvântul experților pentru 5 minute pentru a răspunde la întrebări. Dar pot fi uh, foarte milos și vă permit chiar 6 minute. Doamna doi. Microphone, please. Oh, sorry, pardon me again. Cu microfonul, doamnă. Da, mulțumesc uh, europarlamentarilor pentru comentarii și întrebări. Cred că Toată lumea dorește mai multă claritate. Asta uh, reiese din uh, intervenții. Și trebuie cumva schimbată percepția publicului în legătură cu noile forme de economie. Aș mai avea un comentariu în legătură cu economia de platformă sau economia colaborativă. Sunt de acord că termenul colaborativă uh, ar putea însemna o idee preconcepută că nu e vorba de muncă, dar e vorba de muncă și e foarte, e foarte important cum uh, utilizăm noi uh, cuvintele. Trebuie să ne gândim la asta când uh, dezvoltăm soluții. Cred că toți experții de aici au făcut practic un apel să uh, găsim soluții comune în, uh, într-o economie digitală care evoluează rapid. De asemenea, am văzut că toți experții își doresc uh, mai multe date, mai multe reacții, mai multe informații. Înainte de a putea continua mm, și să dezvoltăm soluții și să luăm măsuri, trebuie într-adevăr să avem o idee foarte precisă, bazându-ne pe studii științifice legătură cu situația lucrătorilor, uh, cu, uh, în discuțiile la care ONG-ul nostru participă, E foarte bine să auzim ce au de spus oamenii care lucrează în aceste platforme colaborative, că de multe ori această voce nu se face auzită, dar tocmai la acești oameni se referă noua economie și trebuie să îi ascultăm, să le dăm ascultare. Deci e nevoie de claritate, e nevoie de mai multe studii științifice și, după cum spunea doamna Clun, Cred că toate statele membre trebuie să se implice în uh, această claritate ca salariații și independenții să-și cunoască foarte bine drepturile. Nu e neapărat o, chestiune, uh, nu e neapărat o problemă de evitare a plății taxelor, dar uh, sunt și independenți care pot fi lucrători precari în sens tradițional sau netradițional, dar ei pur și simplu nu știu ce drepturi și obligații au. Nu e ceva sistematic, dar cred că putem tăți mult lucrurile dacă toată lumea cunoaște mai bine propriul statut și dacă are un uh, acces îmbunătățit la informații. Mă opresc aici, deci uh, fac apel la claritate și la mai multe studii și informații în legătură cu viitorul muncii și cine anume muncește în aceste platforme ale economiei colaborative și fac apel la conștientizare, asta ca prim pas care poate fi făcut rapid, deci oamenii să aibă mai multe informații la dispoziție. Mulțumesc, mă opresc aici. Dankeschön, Kollege Rötig. Mulțumesc, următorul invitat. No, I started, I actually speak in English. I should, uh, uh... Încep în germană, zic mulțumesc și apoi trec la engleză, spune domnul Reutic. Uh, în primul rând, o uh, să mă refer la ce spunea domnul Becker. Și anume că mai întâi trebuie să utilizăm legislația existentă. Marea problemă nu e că avem nevoie de legislație nouă. Joachim avea dreptate majoritatea lucrurilor acestea s-au mai întâmplat în ultima sută de ani, poate sub altă formă, dar e vorba de noi tehnologii. Problema e punerea în aplicare a legislației. Timp de ani de zile am avut mari companii care nu și-au plătit taxele frumos frumușel și cred că acum există un nou model de afaceri și anume să se găsească moduri de a rearanja relațiile de muncă și angajatorul să nu mai răspunde pentru nimic. Cred că ăsta ar fi un punct cheie. Și un al doilea punct, care are legătură cu primul, e dimensiunea transfrontalieră despre care spunea doamna Jean Lambert. E o problemă reală. Deja există această problemă în lumea reală. Gândiți-vă doar la industria construcțiilor. La nivel european există tot felul de exemple cu companii care angajează lucrători din România, avem o companie irlandeză care plătește taxe în Cipru și angajează lucrători uh, ca să muncească în Olanda și nimeni nu știe <laughs> exact ce se întâmplă. Și noi europeană trebuie să acționeze aici, pentru că din partea sindicatelor, când vorbesc eu cu membrii, uh, ei spun că piața internă nu funcționează destul de rapid, Europa nu funcționează destul de rapid și dacă nu avem soluții comune, avem o problemă. Uite, Brexitul, unul din motivele Brexitului a fost că sindicatele nu și a dorit Brexitul, dar n-au putut să-și convingă proprii membri că nu i bun Brexitul și avem problema asta nu doar în Regatul ci și în alte state europene. Deci trebuie să avem o inițiativă importantă la nivel european și asta am făcut, am, am, am, am făcut apel chiar față de domnul Juncker. Avem nevoie de un program care să facă ca piața internă să funcționeze pentru oameni. Mă rog, nu era neapărat o parte a discuțiilor de asta, dar cred că asta e chiar important și e o mare provocare. Și o altă întrebare se referea la lucrătorii independenți. Cred că avem uh, foarte multe situații de fals lucrători independenți. E și aici o chestiune de aplicare a legii, pentru că trebuie să se știe clar deci cine e un lucrător și cine nu este lucrător pentru mine e o chestiune de legislație. Bun, aici ar putea fi dificil, dar dacă stai puțin și te gândești, e un caz ok, nu e ok. Unii, majoritatea oamenilor bazați doar pe bunul simț și pe lucrurile tradiționale sunt, asta e muncă, asta nu e muncă, nu cred că lucrurile sunt atât de complicate. Avem elementele legale, trebuie să le utilizăm bine, să utilizăm și bunul simț. Da, antreprenoriatul, uh, uh, E o altă chestiune interesantă. Dacă un lucrător nu uh, câștigă destul și nu are un loc de muncă și apoi securitatea socială zice, păi trebuie să devii antreprenor și atunci ai, ai șanse mai bune, dar atunci, nu, atunci ieși din sistemul de asigurări sociale. Nu, e ceva cinic. Toate bune și frumoase antreprenoriatul, ce cuvânt frumos, dar nu înseamnă că să uh, scoți oamenii de pe piața muncii și să-i lași uh, complet neajutorat și fără nicio protecție. Nu, dacă ar fi vorba de un ajutor real, aș înțelege, dar nu uh, în acest fel văd eu viitorul antreprenoriatului. Pur și simplu se atomizează piața muncii, fiecare pentru el și până la urmă avem schimburi globale uh, de forțe de muncă. Uh, intri pe internet dimineața și cauți un loc de muncă pentru o oră, să spunem, și de mâine o iei de la capăt. Nu cred că așa ar trebui să funcționeze în societatea noastră. Încă o problemă da, sunt de acord că munca aceasta în platformă e interesantă pentru studenți, pentru casnice, da. Îmi amintesc că uh, am încercat să uh, obținem un logo pentru o platformă, am organizat un, un uh, concurs și a câștigat o doamnă din un stat al Golfului, era da, deci cred că pentru cineva care nu are un loc de muncă e ceva pozitiv, dar din punct de vedere european nu Cred că trebuie să avem platforme care să fie bune doar pentru studenți și casnice și femei din Golful Persic. Trebuie să uh, ne gândim la principalul grup de oameni interesați. E vorba de cei care vor într-adevăr să aibă un loc de muncă uh, uh, cu timp plin, nu cu jumătate de normă. Și în legătură cu datele, da, FEPS organizează un serviciu, iată de acum 2 ani de zile, avem șapte țări acoperite, uh, încercăm să vedem cât de prezentă e economia digitală, noua economie. Și uh, o cifră importantă pentru mine a fost că la toate țările examinate, aproximativ 2,5% din forța de muncă, de fapt, făcea mai mult de 50, obținea mai mult de 50% din venituri muncă digitală. E o cifră greitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Dankeschön. Mulțumesc frumos. Și acum, domnul Broche. Um, the point made by Mr. Schuster. Vreau să răspund spun ceva spus domnul Schuster. Uh, Vreau să mă scuzați dacă n-am fost foarte clar în prezentarea mea din cauza limitelor de timp. Nu spun deloc că toți acești lucrători sunt uh, independenți. Nu, ar, ar, fi prea, ar însemna prea multe implicații juridice, dar uh, de ce am vorbit eu de uh, independenție? Din cauza datelor, pentru că nu putem măsura cât și cine anume sunt acești oameni cu datele pe care le avem la dispoziție, tindem să ne concentrăm asupra independenților fără angajați, pentru că ei sunt cei mai apropiați de uh, modul care s-ar uh, autoclasifica acești oameni când răspund la sondaje și de ce m-am concentrat asupra independenților? Un alt motiv, pentru că poate din punct de vedere al protecției sociale, uh, în acea categorie se vor încadra multe din aceste persoane. Cred că aveți dreptate. E cumva periculos să spui, da, sigur, există, există aceste probleme, dar e și un aspect nou uh, legat de ele, pentru că lucrurile evoluează rapid, există o anumită fragmentare Asta a mai spus uh, un invitat aici. În ce privește protecția socială, cred că ce e important e că trebuie să reexaminăm legile pe care deja le avem, ca oamenii să fie eligibili uh, pentru protecție socială. Și dați-mi voie să mă refer la problema datelor. Cred că putem face mai multe lucruri. Ne putem uh, adapta sondajele existente, adăugându-le câteva întrebări ca să îmbunătățim colectarea de date. Uh, Apoi câteodată poate trebuie eșantioane mai bune mai sau mai mari, pentru că am lucrat doar cu eșantioane mici. Trebuie să includem și datele administrative, trebuie să fie îmbunătățite, dar trebuie să și legăm datele administrative de datele din sondaje, ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă. Și încă ceva, sectorul privat colectează informații masive în legătură cu acești lucrători și e nevoie de un parteneriat public-privat să uh, implicăm și uh, serviciile de colectare a taxelor. Și tot legat de date, tocmai pentru că avem atât de puține informații, eh, foarte mulți oameni spun lucruri fără sens. Unii spun da, că unii eh, își adaptează foarte rapid ocuparea, schimbă foarte rapid locurile de muncă, dar de fapt noi nu știm exact ce se întâmplă. de încearcă eh, să aibă un program de cercetare ca să vadă cum s-au lucrurile. Mobilitatea crește, într-adevăr, se schimbă atât de mult locurile de muncă. Dacă vezi ce se întâmplă în SUA, unde s-au făcut cercetări în domeniu, vezi că e, pe o perioadă de 10 ani e mai puțină mobilitate de, decât acum, să zicem, 20 de ani. Deci este și asta o problemă, că nu știm ce se întâmplă. Și da, e nevoie de mai multe cercetări, asta încercăm să facem la OCDE. Și în ce privește antreprenoriatul, Cred că acum 10 ani se vorbea mult de impulsionarea lucrătorilor independenți, a antreprenoriatului, cu stimulente, promovarea acestor tipuri de ocupare. Acum încercăm să facem pași înapoi, pentru că ne-am dat seama că asta a dus la un statut fals de lucrător independent. Trebuie să găsim un echilibru. În Regatul Unit a apărut un uh, uh studiu interesant încercând să răspundă la întrebarea dacă subvențiile pentru lucrătorii independenți sunt justificate și răspunsul până la urmă a fost că nu. Pentru că în Regatul Unit e o situație interesantă, de exemplu, pensiunea, regimul de pensie a fost recent extins la lucrătorii independenți, dar aceștia nu uh, au avut contribuții sporite, deci s-a creat, bineînțeles, un vid în buget. În ce privește exemplele interesante din statele membre, ce privește protecția socială, da, e un subiect foarte vast. E vorba, până la urmă, de contribuții, de regulament, de praguri și cred că trebuie ca țările să-și treacă în revistă și să-și uh, revizuiască regulile. Dar poate un exemplu interesant avem în Austria, uh, toată lumea are un cont individual și asta înseamnă că dacă îți schimbi locul de muncă, nu îți pierzi drepturile la compensație, pentru că e acel cont individual care te urmărește în orice loc de muncă. În Franța, alt exemplu interesant, uh, ajutoare de șomaj, îți păstrezi drepturile la ajutor de șomaj dacă îți găsești un nou loc de muncă, deci ești șomer, ai un număr de drepturi, nu le trezești pe toate, dar găsești un loc de muncă doar, care durează doar șase luni, deci nu-ți pierzi toate drepturile. Deci asta, te stimulează să accepti un loc de muncă, dar dacă ajungi în situație de șomaj, îți păstrezi drepturile. Sau în Irlanda, E o problemă cu dreptul la pensie pentru independenți, sunt uh, decalaje care sunt permise, întreruperea contribuțiilor, deci sunt exemple pozitive, pe, poate peste tot. Mă opresc aici, am vorbit, uh, am consumat mai mult de 5 minute, mulțumesc. Uh, <clears throat> Mulțumim. Și acum profesorul Martin Risac, mulțumesc pentru întrebări. Una din întrebările cele mai importante este ce e nou cu adevărat și de regulă ne legăm aici și de întrebarea legată de clasificări. Nu avem voie să uităm că au existat trei tipuri de relații contractuale pe vremuri, printre care munca depusă acasă. În Europa au existat primele tipuri de reglementare a situației liberilor profesioniști mici, și avem, practic, o experiență cu aceste relații de contractare. Vedem că existau forme și în trecut care, de fapt, întrebarea esențială a uh, remunerației, de fapt, remunerarea liberilor profesioniști, inclusiv. Nu e nevoie de sute de studii aici. Întrebarea este că dacă atunci dacă oamenii prestează o muncă, trebuie remunerate astfel încât să se poată descurca. Dacă am uh, o persoană pe care o plătesc la un preț sub prețul de producție, mă rog, sunt chestiuni pe care trebuie să le remurim uh, politic, social-politic și uh, acum lucrurile sunt uh, și mai intense, pentru că există și tehnologiile. Tehnologia e un lucru nou, dar tehnologia nu reprezintă un automatism. Deci depinde de noi să vedem cum folosim tehnologia. Și am învățat foarte multe lucruri. Harry Braverman, nu știu cine cunoaște uh, autorul, el descrie exact fenomenul în contextul industrializării lucrului manual. Ceea ce vedem noi acum este că ceea ce știam din munca industrială s-a transformat într-o formă de servicii și muncă, muncă intelectuală care poate fi acum controlată în cel mai mic detaliu. Și vedem asta la contractele normale. Există o autopercepție pe care nu știam decât din industrie. Uh, agentul de la bursă e evaluat în fiecare zi, așa cu, cum lucrătorul industrial era evaluat în funcție de piesele produse. Trebuie să ne punem întrebarea cum putem să folosim uh, pârghile din ziua de azi. Platformele o fac uh, foarte bine. Cred că, într-adevăr, acolo apar lucruri noi care nasc provocări, ce anume lucrul într-un spațiu virtual, activitatea transfrontalieră fără a ne deplasa fizic în altă țară. Și aici sunt lucruri sau e o muncă prestată în altă țară, de fapt, îmi creez valoare în altă parte. De exemplu, pot să-mi trimit uh, imagistica medicală în India și avem un medic acolo care um, evaluează situația medicală. Deci, practic, avem un spațiu virtual uh, și o concurență la nivel mondial. Nu mai avem nevoie de uh, offshoring, nu mai trebuie să trimitem uh, munca pe o insulă, ci putem lucra în zona virtuală. Nu mai trebuie să chemăm medicii la noi în țară. Deci trebuie să vedem unde se rezolvă disputele, unde putem să depunem plângeri, care sunt competențele teritoriale și așa mai departe. Nu putem aplica oricând uh, legea austriacă, de exemplu. trebuie să zicem că ar trebui să dau în judecată un angajator din India sau din America. Sunt chestiuni care, într-adevăr, nasc provocări noi, mai ales când vine vorba de punerea în aplicare a codului muncii. Nu e neobișnuit ca uh, liber profesioniștii să-și reglementeze singur prețurile, onorarile. Aici e ceva nou în zona concurențială. Ce e interesant în secolul 19 aveam o concurență completă, dar apoi am scos concurența atunci când venea vorba de personal. Am permis negocierile colective, asta a, a acceptat și Curtea Europeană de Justiție. Există câteva excepții de la Codul Muncii European. Bun, și acum sunt lucruri care se transferă către această zonă nouă. E nevoie de parteneriat social, e nevoie de o subsidiaritate reală. Nu avem niciun fel de mecanisme dezvoltate pentru acest grup. Cine ar trebui să îi reprezinte la nivel sindical sau la nivel patronal? Există până la urmă și cei mai mici liberi profesioniști. De cine depind ei? Cu cine se negociază la nivelul platformelor? Și cred că aici trebuie să venim cu soluții. Ultima idee, bun, aici s-a vorbit destul de puțin, uh, mutarea valorilor, transferul mentalităților la nivelul angajaților. Există și o carte albă în Germania care a fost uh, redactată pe această temă. Cel mai important lucru aici, am reușit să codăm, codificăm identitatea liber profesioniștilor. E o altă autopercepție, cum lucrează ei în solidaritate, au uh, și negocieri comune, dar există și o concurență. Concurența e cu se face cu prețurile, iar chestiunea politică care s-a năsprit aici se referă la cum uh, vrem să permitem această concurență prin prețuri și în contextul securității sociale. Mulțumesc, domnule profesor, mulțumesc celor patru experți. Cred că discuția ne-a adus foarte multe, foarte multă plus valoare în Comisia pentru Cuparea Forței de Muncă. Cred că vom uh, continua munca aici și în, împreună cu DG Ample, Maria Nüberg, care reprezintă DG Ample de la Comisie, eu vreau să îi spun bun venit și vreau să o rog să își exprime punctul de vedere. Mulțumesc, domnule președinte. Numele meu este Maria Nivel, de la DG A fost o dezbatere foarte interesantă. și prezentări foarte interesante. Aș vrea să mă refer la rezoluția privind economia colaborativă, pregătim și răspunsul din partea Comisiei. Un comentariu legat de date și accesul la date. Este o situație pe care am subliniat-o în uh, agenda privind economia colaborativă de anul trecut Există o lipsă mare de date și cunoștințe. Ne străduim cât putem la nivelul comisiei să depășim situația actuală. Colaborăm cu Eurostat, încercând să îmbunătățim, să îmbunătățim lucrurile. Am avut mai multe studii efectuate diferite zone ale Comisiei, Digi Employment, AFET. Încercăm să aflăm care este impactul pentru ocuparea forței de muncă în aceste economii colaborative. Deci un pachet foarte amplu, avem și rezultate care vor apărea în al doilea trimestru al anului viitor. M-aș bucura să vă ofer un raport cu toate concluziile pe care le-am tras. Există studii și uh, cu privire la platforma pentru munca nedeclarată și, de asemenea, Comisia a primit dialogul social care se ocupă de lucrătorii temporari și de un studiu aferent. Tot așa se ocupă de impactul economic al economiei colaborative și așa mai departe. Anumite statistici care ar fi interesante se găsesc poate la Ministerul Muncii din Canada, există acolo un modul special privind piața muncii și care se referă și la această muncă pe platforme. Concluziile lor, pentru a face un rezumat, acesta este amploarea sau amploarea muncii normale reprezintă acum doar 1% din întreaga muncă reglementată. Deci vă dați seama ce înseamnă aceste statistici. Mulțumesc. Mulțumesc. Nici nu vreau să încerc, nici nu vreau să încerc să vin cu un rezumat, doar cu câteva observații aș dori să intervin. În primul rând, domnul Becker, au vorbit despre uh, economia de piață socială și nu liberă și vreau să vă readuc aminte că economia de piață socială înseamnă și încercarea de a reglementa social ceea ce poate fi reglementat. Cred că discuția ne-a arătat că acolo unde există cele mai mari transformări pe piața muncii, relațiile contractuale de muncă în ultimii 100 de ani, dacă nu mai mult, ei bine, uh, acest lucru se va încheia în următorii ani. Domnul Rezac a amintit cartea albă a Guvernului Federal în Germania, Arbeit 4.0, adică munca 4.0, uh, ne așteaptă schimbări profunde în zona muncii. Și aici e nevoie și de o reglementare socială Bineînțeles că aici și partenerii sociali au o obligație, dar dincolo de ceea ce poate fi reglementat de partenerii sociali, uh, e nevoie și de altă suprareglementare, nu numai la nivelul statelor naționale, pentru că tocmai avem de a face cu un caracter transfrontalier al acestor forme de muncă, e nevoie de reglementare practic la nivelul Uniunii Europene și aici avem și noi răspunderea noastră importantă. Pe de o parte. Pe de altă parte, uh, în, ultimii, în ultimele săptămâni de la distanță m-am minunat să aud aceste două subiecte, uh, Industria 4.0 și evoluția pieței muncii. Bun, uh, sună acum academic, o poziție academică din patul meu de spital. Uh, nicăieri nu a existat vreo legătură cu chestiunea reflectată în mass media. Uh, deci nu, ai, nu, nu a existat legături cu ceea ce s-a raportat în mass media. Deci ceea ce a ajuns în zona opiniei publice, acolo legătura dintre drepturile minime sociale și evoluțiile viitoare nu joacă niciun rol, nu are niciun fel de importanță. Și cred că avem foarte multe de făcut uh, aici în Parlament, astfel încât să conștientizăm, să creștem gradul de conștientizare a problemei în rândul opiniei publice. Deci un pilon european al drepturilor sociale, care până la urmă nu e doar o recomandare plăcută, ci care chiar garantează anumite drepturi pe care cetățeanul să se poată sprijini ar putea uh, fi un element esențial. Ceea ce trebuie să facem acum, neapărat, pentru a ci încheia, e vorba de evitarea situației zilierilor sau evitarea unei noi dimensiuni a zilierilor, care pare să devină standard acum, va apărea și în alte domenii. Practic, toate forțele sociale au sarcina să evite, să împiedice o astfel de evolu- evoluție nouă a lucrului cu zilieri. Mulțumesc aici, vreau să închei, mulțumesc experților și comisiei, vom urmări acest subiect pentru că ne va preocupa în următorii ani mai mult decât ne-am dorit, de fapt. Mulțumesc. Bun. Acum mai avem 8 minute la dispoziție până la început. Deci tehnicianul nostru care uh, își dă silința acolo poate să facă gălăgie și vom face o pauză de 8 minute. La ora 11 vom continua.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 Can you hear me? Okay, we're gonna make a test. Euh, alors à la régie, on me fait signe ici que vraisemblablement le son ne passe pas dans, le, dans les casques. Uh, can you can you please say a few things uh, continuously, please, because we need to make a test. Thank you.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 clear? So, ich würde jetzt gern weitermachen. Aș dori să continuăm. Sper că cei de la serviciu tehnic au încheiat lucrările. Sunt atât de multe tehnici noi de conferință, mai ales uh, în contextul oamenilor cu dizabilități și acum vom vorbi despre punctul 5 de pe ordinea de cu strategia europeană pentru persoane cu dizabilități. Helga Stevens este raportor. Știți care sunt procedurile. Colegul Fontulis, vă rog, putem să începem acum? Alo? Bun. Legat de procedură. Deci avem uh, transmiterea de text care e oferită, avem cartonașele noastre roșu, galben și verde. Când se arată cartonașul roșu, înseamnă că nu se înțelege ceea ce spune vorbitorul. Galben înseamnă că vorbitorul vorbește prea repede și verde înseamnă că totul este în regulă. Deci vă rog uh, după ședință să returnați cartonașele. Să nu folosiți cartonașele astea pentru jocurile de fotbal, meciurile de fotbal din pauza de vară. Vă rog să nu le luați acasă. Pentru aprofundarea subiectului, am, am invitat astăzi mai mulți experți, patru la număr, Emanuel Grange de la Comisia Europeană, DG Ample, care răspunde de acest subiect, Nadia Haddad, de la uh, Forul European pentru Dizabilități, Rosita Hickey, de la Biroul Ombudsmanului European și pe domnul Tamian Tatici, vicepreședinte al Comitetului uh, Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, care este conectat via Skype. Uh, Skype. El uh, sperăm că ni se va putea alătura dacă serviciul tehnic a rezolvat problema. Deci domnul Damian Tatici. Primul vorbitor însă este Emanuel Grange de la DG Ample. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această invitație adresată Comisie pentru a vă prezenta acest raport pentru transpunerea în practică strategiei europene pentru problemele de handicap în 2010, 2010, 2020 și mulțumesc doamne Helga Stevens pentru activitatea pe care a desfășurat-o pentru că va fi foarte utilă și pentru uh, anii următori în aplicarea acestei strategii și pentru perioada următoare. Am adoptat Toată această strategie pentru transpunerea în practică a Convenției Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și pentru o coerență a activității Comisiei Europene în acest domeniu. Această activitate se concentrează pe accesibilitate, participare, legalitate, locuri de muncă, educare, formare, protecție socială, sănătate și activitate externă. Raportul pe care l-am adoptat în februarie anul curent este un document de lucru pentru toți cei implicați în serviciile de specialitate. Nu este o evaluare formală ă, pe care o vom face la încheierea acestei strategii și nici nu este vorba despre o proiecție pentru viitor în legătură cu ceea ce urmează să fie făcut. Ei prezintă starea de fapt a ceea ce trebuie să întreprindă Comisia Europeană pentru transpunerea în practică a acestei strategii, ce s-a obținut până acum și ce trebuie să mai întreprindem în perioada următoare. Trebuie să vă mărturisesc că noi am avut o consultare publică amplă care ne-a permis să obținem multe răspunsuri uh, pentru sondajul nostru și au permis o analiză care se regăsește în anexa raportului și care demonstrează principala preocupare care s-a degajat din această consultare, crearea de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Veți găsi de asemenea în anexa acestui raport documente care pot fi utile pentru că dacă dorim să intrăm în detaliu transpunerii în practică a acestei strategii, veți vedea tot ceea ce eh, trebuie întreprins și ceea ce s-a realizat. În anexa 5 a acestui raport eh, am găsit că este foarte necesar să o adăugăm pentru că um, menționează documentele juridice care au fost adoptate în ultimii ani în contextul acestei strategii și uh, cu sigur cu accent pe situația problemelor cu dizabilități. Deci este un document uh, care necesită adoptare de către Consiliu, dar noi am desfășurat și această activitate de colectare a tuturor prevederilor legale care sunt deja adoptate și care vor permite de asemenea să constituie baza legislativă pentru transpunerea în practică a acestei legislative. Deci, pentru realizarea de progrese concrete la nivelul Uniunii Europene. Concluziile acestui document de lucru demonstrează că obiectiva generală a strategiei eh, rămâne în continuare de actualitate, chiar dacă mai sunt multe de făcut. Angajamentele noastre au, s-au înscris pe calea corectă dar că este nevoie încă de acțiuni pentru transpunerea în totalitate în practică acestei strategii până în anul 2020, în crearea de locuri de muncă pentru educare și incluziune socială. Spuneam până la nivelul anului 2020. Câteva exemple concrete legate de ceea ce s-a realizat. Am putut adopta o propunere um, pentru actul um, european de accesibilitate. De asemenea, o directivă privind uh, Uh, website-urile, uh, iar în ce privește transportul, asistența personală, accesibilitatea și suntem pe cale de a declanșa o acțiune pilot pentru un card de handicap care va putea permite o aplicare largă um, în interiorul statelor membre, dar și pentru accesarea fondurilor structurale, pentru că nu trebuie să existe niciun fel de discriminare în ce privește uh, aplicarea programelor operaționale, există aici și prevederi privind drepturile sociale pe plan european, un plan de acțiune și pentru garantarea drepturilor omului. După aceea Erasmus Plus, ține seama de asemenea de situația persoanelor cu dizabilități. Deci este un raport care, uh, per total, uh, are concluzii foarte pozitive. Este un document. Uh, noi nu dorim să facem vreo demonstrație a eficacității activității noastre sau a ceea ce mai avem de făcut. Dar este clar că de pe acum ne punem probleme legate eh, de perioada viitoare în care urmează să punem în practică strategia până în 2020. Este o evaluare formală a strategiei care poate constitui baza pentru elaborarea politicilor viitoare. Sigur că este nevoie de o strategie europeană în domeniul persoanelor cu handicap, în ce formă trebuie să elaborăm această strategie, în ce domenii prioritare. Sunt probleme importante și raportul pe care Parlamentul îl va adopta Eh, pentru că deja doamna Stevens eh, desfășoară o activitate în acest sens, cu siguranță va fi foarte util și pentru noi. Veți avea posibilitatea să mergeți mai departe decât am făcut-o noi în acest document. Și vă mulțumesc eh, anticipat pentru reflexiile viitoare. Mulțumesc foarte mult și, da, sigur că întotdeauna ne dorim să facem uh, progrese. Acum are cuvântul Nadia Hadat de la Forumul European pentru Dizabilități. Șapte minute, vă rog. Mulțumesc uh, pentru că ați invitat asociația mea la acest uh, schimb de opinii. Noi apărăm dreptul uh, uh, 80 de milioane de oameni cu dizabilități din întreaga Europa și ne pare bine că Comisia Ample Uh, doamna Helena Steven, uh, au ținut cont de cerințele articolului 4.2 al Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și au implicat încă de la începutul acestui, uh, elaborării acestui raport persoanele cu dizabilități și reprezentanții lor și organizațiile care îi reprezintă. Organizația noastră a fost implicată și la dialogurile de experți organizate la Parlamentul European și susținem uh, pe doamna Stevens și Comisia Ample în finalizarea raportului. Deci, uh, pe noi ne interesează în, acest, în această discuție următoarele elemente. Raportul de progres al Comisiei Europene dă o imagine uh, exhaustivă a măsurilor luate pentru a pune în aplicare uh, măsuri în cele uh, 8 domenii de care ne ocupăm noi E foarte interesant uh, când citim ceea ce ține de punerea în aplicare a observațiilor uh, uh, primite din partea Comisiei noastre în 2015 și salutăm și lista dusă la zi a instrumentelor ca anexă la raportul de progres. Observațiile în concluzie solicită, ca, solicită o strategie europeană pentru persoanele cu dizabilități care trebuie revizuită și să se dezvolte un nou plan de acțiune pentru anii care au mai, rămas, au mai rămas pentru această strategie, și anume până în 2020, și se solicită și urmarea strategiei europene pentru, pentru dizabilități până în 2030 să se țină cont de toate drepturile acoperite de Carta pentru cu Dizabilități. Deci cerem Comisiei Europene să, încep, să înceapă pregătirea pentru pe viitoarea strategie pentru persoane cu dizabilități și să facă o evaluare globală a evoluțiilor drepturilor persoanelor cu dizabilități și să aibă o strategie pentru dizabilități uh, mai largă, cu mai multe domenii de acțiune și să facă o legătură cu trecerea în revistă și revizuirea politicilor, programelor și instrumentelor de finanțare. De exemplu, strategia egalitate de gen, program pe 2020, drepturile copiilor și strategia acestora și acțiune externă și angajamentele pentru Comisia Europene. E nevoie și de un calendar clar și de un buget specific cu uh, priorități și indicatori. Pentru că strategia europeană pentru persoane cu dizabilități a fost uh, adaptată și următoarea strategie trebuie să fie și ea una foarte puternică pentru a pune în aplicare uh, strategia pentru uh, persoanele cu dizabilități, uh, care să implice toate instituțiile europene și toate agențiile Uniunii Europene și să se țină cont de observațiile din concluzia, concluziile comitetului respectiv și, de asemenea, strategia trebuie să fie pe deplin integrată spuse, prin plan, prioritizat uh, în strategiile economico-sociale. Din nou, Europa 2020, semestrul european și mecanismul de punere în aplicare și strategia trebuie să țină seama și de obiectivele de dezvoltare durabilă uh, în, uh, din agenda ONU 2030. Deci anul 2021 ar trebui declarat ca fiind următorul an european al persoanelor cu dizabilități noi uh, am uh, furnizat multe informații pe dialogului experților, dar vrem să subliniem unele din principalele chestiuni pe care dorim incluse la nivel transversal în ultimii ani ai pune în aplicare a strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități și în uh, noua strategie pentru, până în 2030. Deci, pentru a prioritiza drepturile persoanelor cu dizabilități, Comisia trebuie să aibă un exercițiu uh, de uh, identificare uh, global în toate politicile și programele ca să se asigure de plină armonizare cu prevederile pentru persoane cu dizabilități și să implice organizațiile care reprezintă persoanele cu dizabilități în acest proces. Deci acest exercițiu trebuie să fie însoțit de uh, analize care să facă o evaluare a punctelor slabe din actuala legislație și uh, să se pună pe prim plan, după cum spuneam, strategia pentru persoanele cu dizabilități. Toate acestea trebuie incluse uh, clar și vizibil în revizuirea strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități și reprezentanții uh, organizațiilor uh, persoanelor cu dizabilitate trebuie implicați în uh, procesul de punere în aplicare și monitorizare a Convenției pentru, persoanele, pentru drepturile persoanelor cu handicap, cu dizabilități. Și trebuie să existe un dialog structural între instituțiile europene și organizațiile care reprezintă uh, persoane cu dizabilități. In addition, în plus, Comisia Europeană trebuie să aibă un program de uh, dezvoltare a capacității ca să uh, se pună în aplicare toate drepturile pentru persoanele cu dizabilități și recomandăm să existe un mecanism de coordonare la nivel interinstituțional pentru a facilita o punere în aplicare rapidă a strategiei europene pentru persoane cu dizabilități, a observațiilor din concluzie și uh, cu includerea organizațiilor uh, care reprezintă persoane cu dizabilități. Mulțumesc pentru atenție. Dankeschön. Mulțumesc. Acum, Rosita Hickey de la biroul ombudsmanului uh, european. Sunt domnule președinte, distinși membrii, domnul Stevens, mă bucurăm că ați adresat o invitație ombudsmanului european. În această dimineață, biroul ombudsmanului reprezintă cadrul uh, pentru persoane cu dizabilități al Națiunilor Unite, convenția respectivă, se monitorizează punerea în aplicare a acestei convenții cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități în toate zonele de competență. Cadrul uh, reprezintă Parlamentul, Ombudsmanul, Agenția pentru Drepturile Fundamentale și Forul pentru Persoane cu Dizabilități, despre care tocmai am auzit. Toți membrii acestui cadru au contribuit la prezentare în limitele mandatelor lor înainte de a vorbi despre strategia pentru persoanele cu dizabilități și strategia europeană, aș vrea să menționez două activități recente ale cadrului despre care ar trebui să vă informăm. În aprilie 2017, cadrul s-a întâlnit cu Consiliul pentru persoanele cu dizabilități pentru a avea un schimb de opinii cu privire la normalizarea și răspândirea drepturilor persoanelor cu dizabilități. S-a vorbit despre declarația de competențe a Uniunii Europene și despre posibilitatea UE de a ratifica uh, protocolul opțional la Convenția Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu handicap. În mai 2017, cadrul UE a găzduit cel de-al patrulea summit uh, anual cu Instituția cadru naționale pentru a avea un schimb de experiențe în ceea ce privește monitorizarea punerii în aplicare a Convenției. Articolul 19, mai ales uh, în ceea ce privește dreptul la o viață independentă și în special utilizarea fondurilor structurale și de investiții ale Uniunii Europene pentru a sprijini uh, viața independentă a persoanelor cu handicap. Individ, uh, membrii individuali ai cadrului și-au prezentat măsurile pentru, care, pentru implementarea prevederilor convenției. Ceea ce privește strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități, după cum știți, strategia este instrumentul principal pentru susținerea punerii în aplicare a convenției. Și de aceea această revizuire și acest eveniment uh, au o importanță foarte mare. După cum știm din raportul Comisiei, au fost înregistrate progrese, inclusiv adoptarea unei uh, directive privind accesul la muncă și de asemenea actului de accesibilitate european. Există cerințe de accesibilitate obligatorii care au fost impuse de către fondurile structurale și de investiții. De asemenea, există și condiționalități exante, de exemplu, în zona tranziției de la zona instituțională la îngrijirea comunitară. Comisia s-a angajat să ia măsuri și în alte domenii, inclusiv în ceea ce privește directiva condițiilor egale. Trebuie să ne uităm și la Comisia de la Geneva, Comisia pentru Convenția pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, să a stabilit eh, linii directoare foarte clare în ceea ce privește incluziunea, S-au stabilit repere foarte clare și indicatori în urma unor consultări profunde cu persoane cu dizabilități și uh, organizațiile care reprezintă aceste persoane. În iulie 2016, acest Parlament a solicitat Comisiei să folosească revizuirea strategiei pentru a dezvolta uh, o strategie inclusivă, inclusiv angajamente externe, cu un cadru foarte clar de punere în aplicare, cu un calendar și cu repere și indicatori preciși de punere în aplicare. Dincolo de termenele uh, limită, ar uh, trebui să ne gândim mereu la monitorizarea potrivită a punerii în aplicare a măsurilor legislative, uh, acesta fiind un capitol important ale valorii eficienței. De asemenea, ar trebui să ne gândim și la viitoarele provocări, inclusiv uh, impactul pe care l-au avut măsurile de austeritate pentru persoane cu dizabilități și, de asemenea, impactul uh, situației refugiaților, uh, pentru a lua doar două exemple actuale. Ceea ce privește contribuțiile membrilor, agenția și forul au participat la consultările publice în ceea ce privește revizuirea la mijlocul perioadei de mandat. S-a spus acolo că strategia ar trebui să includă măsuri care să includă observațiile uh, Comisiei Națiunilor Unite mm, cu privire la modul în care au fost puse în aplicare prevederile Convenției. În, această, în acest Parlament European, de asemenea, s-a constatat că se sprijină și participarea politică a persoanelor cu dizabilități, care poate fi îmbunătățită. Ă, Franța, practic, a sugerat că s-ar putea îmbunătăți situația în ă, cabinele de vot, respectiv accesul la astfel de clădiri publice pentru persoane cu dizabilități. Forul a spus că refuzul persoanelor cu dizabilități psihice îi, dez, îi marginalizează. Conform agenției, strategia ar putea include măsuri care să uh, contribuie la întărirea mecanismelor existente pentru implicarea persoanelor cu dizabilități în organizațiile proprii. Uh, ar trebui să se facă foruri consultative care să cuprindă diferite categorii de persoane cu dizabilități. De asemenea, ar putea ajuta promovarea unor posibilități de promovare în cadrul procesului de consultare s-ar folosi aici și mijloace de comunicare accesibile, protejarea drepturilor copiilor și femeilor cu dizabilități eh, eh, au fost de asemenea discutate. Deci aici cadrul eh, a venit cu contribuțiile sale. Mm, cred că e nevoie de o strategie revizuită și cuprinzătoare, fără de care ar putea să avem probleme în aplicarea Convenției pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu. Și acum, cel de-al patrulea expert va fi cea mai mare problemă tehnică, poate, provocări tehnice, domnul Damian Tatic, vicepreședinte al Convenției Națiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Este o conferință video prin intermediul Skype de la Belgrad, de cât am înțeles. Domnul Tatic, Domnule Tatici, bine ați venit. Aveți cuvântul pentru declarația dumneavoastră. Șapte minute vă rugăm. La calendarul nostru strâns, chiar uh, v-am rugat să respectați timpul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați membrii ai Parlamentului European.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 Dankeschön. Mulțumesc foarte mult. Au fost cei patru experți și acum începe dezbaterea. Voi da cuvântul în primul rând raportoarei Helga Stevens. Helga, te rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimați experți. Înainte de toate, Doresc să mulțumesc experților pentru prezentările lor eh, făcute în acest schimb de vederi pe care l-am programat pentru astăzi. De asemenea, doresc să mulțumesc secretariatului EMPL pentru organizarea acestei întâlniri. Mi se pare că este o chestiune crucială pentru garantarea participării persoanelor cu dizabilități și reprezentanților eh, organizațiilor lor eh, la această dezbatere. Salut disponibilitatea Comisiei Comisiei pentru a colabora cu Parlamentul pentru elaborarea unei strategii dincolo și de anul 2020 pentru persoanele cu dizabilități. Vreau să subliniez că proiectul de raport pe care îl cătuim s-a realizat în consultare strânsă cu EDF, cu membrii EDF și reprezentanții altor organizații care lucrează pentru non-discriminarea persoanelor cu dizabilități. Am avut opt uh, ateliere organizate de către biroul meu pe problema persoanelor cu dizabilități. De asemenea, aș dori să folosesc uh, ocazia pentru a mulțumi colegilor mei, Marian Harkin și Adam Kojak, care au vorbit la aceste ateliere și să mulțumesc acelor colegi care au trimis reprezentanți din birourile lor. Cred că aceste întâlniri au fost utile și pentru dumneavoastră. La începutul acestei săptămâni am uh, trimis uh, un proiect de document cu toate concluziile întâlnirilor, dialogurilor pe care le-am avut cu experții. Am lucrat și cu eh, colaboratorii de la EDF într-o serie întreagă de uh, amendamente pentru că prin aceste amendamente sper să putem introduce în document multe uh, idei noi. Și sper să existe uh, și semnăturile raportorilor din umbră, uh, pentru că pe 6 septembrie va trebui să analizăm acest document. Sigur că există și timp de pregătire și în perioada vacanțelor. Vă rog să trimiteți biroului meu uh, toate sugestiile și propunerile de amendament pe care doriți să le faceți. Mulțumesc tuturor celor care au colaborat cu mine. Mențineți legătura cu biroul meu în legătură cu toate problemele pe care le aveți vis-a-vis -vis de raport de amendamente. Și încă o dată mulțumesc experților pentru Eh, venirea lor astăzi, contribuțiile lor au fost foarte importante. Aștept cu interes activitatea noastră viitoare din lunile care urmează. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și îi dau acum cuvântul lui Marek din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mă bucur uh, că avem această întâlnire astăzi și sper ca toate concluziile acestei discuții să se regăsească în forma finală a raportului. În calitate de raportor din umbră am încercat să uh, menționez diversele domenii care pot fi implicate. Doream să știu cum urmează să fie implementată strategia, cum va fi ea configurată pe viitor. Am trimis întrebări grupurilor de interes, grupurilor experților, pentru că am dorit să am o contribuție la elaborarea acestui raport. Și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră concluziile cele mai importante din workshopurile care au avut loc și din alte reuniuni. Tot ceea ce uh, merită să se afle în centrul atenției noastre. Trebuie să uh, avem mai multe cunoștințe legate de această strategie, trebuie să declanșăm niște campanii uh, de informare S-a și subliniat faptul că strategia trebuie să aibă și un uh, autor și un beneficiar. Comisia Europeană trebuie să mențină contactul cu uh, grupurile uh, de interes. Eu sunt convins că Uh, prin intermediul mijloacelor de comunicare, uh, mijloacelor de comunicare actuale și printr-un angajament din partea delegațiilor naționale, acest lucru este fezabil și poate să ducă la rezultate mult mai bune decât limitarea la o consultare via internet. Pentru a putea contribui la succesul strategiei, noi trebuie să colaborăm cu grupurile direct interesate la toate, în toate etapele, etapele, de la elaborare până la evaluare. Și acest lucru este până la urmă deosebit de important pentru succesul și strategiei pentru o următoare perioadă eh, din 2020 până în 2030. Este importantă existența unei monitorizări permanente și a transpunerii în practică printr-un plan de acțiune. Este nevoie de un act european de accesibilitate. S-a spus de asemenea că această strategie trebuie să uh, uh, ofere o șansă pentru o viață independentă a persoanelor cu dizabilități. Și ceea ce s-a mai subliniat a fost uh, nevoia de mai multă educație și de un mai mare sprijin. Mulțumesc foarte mult. Vă rog foarte mult de asemenea să respectați cele două minute Marita Ulfsclug din partea grupului S și D în, în locul doamnei Blinkeviciute. Mulțumesc din partea grupului S&D. Vă transmit că trebuie să revizuim strategia pentru persoane cu dizabilități pentru o mai bună, pentru a folosi la plenă aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, să includem măcar o structură de monitorizare a punerii în aplicare a Convenției. Acesta ar fi punctul numărul 1. Punctul numărul 2. Strategia nu ține cont de consecințele negative ale crizei economice în ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități. Și trebuie să ținem cont de criză. Știm, persoanele cu dizabilități se bazează pe protecția socială și știm că sunt aceste persoane de vulnerabile pe piața muncii. Și sigur că uh, criza economică are un impact negativ asupra acestora. Trebuie să facem ceva în legătură cu îmbunătățirea incluziunii pe cu dizabilități. În treilea rând, dar nu mai puțin important, trebuie să începem să ne gândim la o strategie mm, pentru perioada 2020-2030, că mai, au mai rămas doar 2 ani. Uh, înainte de finalul strategiei pentru mm, perioada actuală. Deci trebuie să începem să ne gândim la următoarea uh, strategie, ca Uniunea Europeană să continue să-și respecte angajamentele în legătură cu uh, Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Mulțumesc! Mulțumesc! Mariana Ache. Thank you, Chair, and Eh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim pentru că ați organizat reuniunea de această dimineață. E foarte utilă. Am câteva întrebări. Ce acțiuni s-au întreprins până acum consideră invitații că se potrivesc cu prevederile Convenției ONU pentru persoane cu dizabilități. Accesibilitatea, s-a menționat, s a menționat și alte acțiuni. Eu vreau să știu ce a funcționat și ce nu a funcționat. Fie că nu există legislație eh, adecvată sau orientările necesare, uh, sau uh, că legislația nu s-a pus în aplicare. Deci întreb, putem uh, trage învățăminte uh, de, din ce s-a făcut până acum? Și mai întreb, ce acțiuni sunt necesare în noua strategie pentru a pune în aplicare Convenția ONU? Sigur, nu vorbesc despre prioritizare, strategia pentru persoanele cu dizabilități, Asta ne iau ca pe un dat de fapt, însă aș dori poate ca invitații să se refere la problema legii accesibilității despre care s-a vorbit aici. Uh, oare considerați că mai sunt uh, domenii în care trebuie să ajutăm la punerea în aplicare a Convenției, să modificăm situația actuală în legătură cu uh, legea accesibilității, aș vrea să știu ce aveți de spus în legătură cu uh, asta. Mulțumesc. Dankeschön. Jetzt. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum Tatianei Stanoca. <laughs> Doamna Stanoca, vă rog. Thank you. Uh, so, yeah. We just uh, want first of all to thank da, mulțumesc. Vreau să mulțumim eh, doamne Esteban și secretariatului pentru că organizează reuniunea de astăzi. E bine că implicăm ONG-urile. Sigur că așteptăm documentul ca să putem depune amendamente la el. Cred că oricum avem un consens aici, știm uh, ce dorim să realizăm, să ne asigurăm că putem uh, semna și noi amendamentele despre care a vorbit doamna Stevens, amendamentele care vor fi depuse de principale grupuri politice. Ce privește structura raportului, cred că sigur că e foarte important să ne referim la domeniile prioritare dar și la altele suplimentare, domenii de acțiune care să implice femeile, copiii cu dizabilități. Apoi, eh, punerea în aplicare, monitorizarea sunt și ele foarte importante. Și, desigur, cred că partea cea mai importantă a raportului e cea care se referă la strategia pentru uh, viitor până în 2030. Uh, uh, vreau succes, doamne Stevens, și sper că vă putea lucra foarte bine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, Constantica cu neva. și Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumim colegilor, comisiei, invitațiilor uh, pentru toate intervențiile foarte utile. Eu cred că suntem doar la început, pentru că sarcina care ne așteaptă e enormă. Trebuie să luăm măsuri pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a persoanelor uh, cu dizabilități. Însă, Trebuie să îmbunătățim ca prioritate și vizibilitatea problemei persoanelor cu deficiențe, cu handicap. Eu cred că societatea ne cunoaște prea puțin și ne cunoaște prea puțin problemele și deciziile care sunt luate nu sunt neapărat bune pentru noi, că noi nu suntem consultați. Uh, E foarte bine că doamna Steven se ocupă de acest raport, e foarte bine că a avut loc acest schimb de opinii cu experții invitați pentru a vorbi despre strategia europeană pentru persoanele cu handicap și, într-adevăr, trebuie să analizăm uh, politicile care au fost deja adoptate. Uh, e nevoie de un plus de informații în legătură cu ce a funcționat și ce nu a funcționat și să vedem de ce politicile mai vechi nu au fost atât de eficiente pe cât se dorea. Trebuie să încercăm să acționăm mai rapid, să înțelegem de ce au existat întârzieri și trebuie să ne gândim uh, în mod mai concret la viitor, cu acțiuni mai precise, să utilizăm toate marile posibilități pe care le oferă noile tehnologii Trebuie să spunem clar că problemele noastre sunt probleme prioritare, că adesea noi suntem victime duble, victime ale prejudecăților și victime ale condițiilor foarte dificile de acces, de exemplu, de trai. Deci avem și de trăit și cu handicapurile noastre și și cu uh, prejudecățile uh, oamenilor, cu austeritatea economică, deci uh, trebuie implicate mai mult persoanele cu handicap. Că nu e deloc civilizat ca persoanele cu dizabilități să fie considerați ca, să fie considerate ca piedici în calea câștigului realizat de întreprinderi. E uh, o rușine când vedem cum a fost evaluat și aplicat până acum textul uh, privitor la accesibilitate. Trebuie să avem mai mult curaj când ne asumăm răspunderea. Cred că nu trebuie să ne ascundem în spatele unor manevre politicianiste. pentru că nici măcar nu mai reușim să vedem uh, ce e aplicabil și ce nu în legătură cu definiția persoanelor cu handicap și a grupurilor care au nevoie de ajutor uh, uh, specializat. Mulțumim. Are cuvântul raportoarea. Monsieur le Président. Oui, nous sommes donc sur un rapport d'étape. Raportoarea din umbră, doamna Melea. Da, e o altă mare politică în privința uh, persoanelor cu handicap. Iată, de 25 de ani se întreprinde acțiuni la nivelul ONU și în Europa s-au adoptat politici, mai ales în anii 2000. Pentru Europa, ideea ar fi de a exista politici de nediscriminare a persoanelor cu dizabilități ca să le favorizăm uh, mobilitatea intraeuropeană. Sigur, e de înțeles, mai ales în cele 8 domenii prioritare care au fost definite în acest dosar, cu trei indicatori alarmanți, adică rata de ocupare, rata sărăciei și formarea persoanelor cu handicap. Sunt date alarmante, mai ales că, din câte știu eu, nicio, nicio țară europeană până acum nu a dezvoltat o mare politică globală pentru persoanele cu dizabilități. Însă vom fi foarte atenți, eh, tocmai pentru că sunt alarmante primele pagini ale comunicării Consiliului din 2000, eh, care încă de pe atunci eh, spunea că ideea generală era crearea unei piețe de 120 de milioane de persoane, deci cam un european din 5 și uh, deci eram la ora aceea în anul 2000, în 2010 se vorbea de o piață a accesibilității de ordinea 30 de miliarde de euro. Sigur, trebuie politici generale pentru persoanele cu dizabilități, dar nu uh, dorim să se facă asta într-un scop comercial, pentru că uh, fiecare dintre noi are temporar sau definitiv un anumit handicap, deci trebuie să fim atenți la ce se întâmplă și aș întreba cum putem face pentru a împiedica ca lucrurile să evolueze în sensul frazei din pagina 4 a raportului din 2000, deci comercializarea persoanelor cu handicap. Mulțumesc. So, jetzt haben wir ein Problem, wenn wir den Experten jeweils noch... Mulțumesc. Avem o problemă aici, dacă am vrea să dăm experților câte două minute, ar trebui să întrerupem aici discuția, dacă sunteți cu toții de acord. Atunci, Domnule Coza, vrem să mai auzim pe experți? Stimate coleg? Avem vreo șapte minute pentru cei patru experți. Și un minut? Un minut, da? Dar chiar un minut să fie, vă rog. Domnule președinte, voi fi succint. Nu vreau să repet ce au spus antevorbitorii. Am vrut doar să atrag atenția asupra importanței extreme care îi revine unui raport echilibrat care să conțină obiective reale sau realiste. După consultările pe care am avut cu experții, care au fost extrem de utile, am constatat pentru că există diferite percepții sau viziuni care nu sunt de fapt realiste și când negociem cu Consiliul trebuie să fim realiști. A fost chiar mai puțin de un minut. Minunat. Și acum colega Emmanuel Grange de la Comisia Europeană DG Ample. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, vă reamintesc uh, că, strategia actuală a fost uh, scrisă în funcție de Convenția ONU, chiar dacă încă nu fusese la ora aceea ratificată, dar deja deci eram semnatari și în strategie s-a ținut cont de asta. E clar că o nouă strategie trebuie să aibă ca prioritate să se asigure până în aplicarea Convenției ONU despre care am vorbit. S-a menționat aici uh, Uh, respectarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, sigur, și asta e o prioritate pentru noi. Și vă mulțumesc pentru toate informațiile care, care au fost oferite astăzi și vă asigur că obiectivul pentru evaluarea strategiei actuale și al elaborării unei noi strategii uh, toate acestea vor, se vor face în consultare cu societatea civilă, cu instituțiile europene și toți actorii interesați în, în aceste politici. Deci, în niciun caz, Comisia nu va lucra de una singură în legătură cu un asemenea subiect. Niciodată n-am, nu ne-am gândit la așa ceva. Vom fi foarte vigilenți să implicăm pe toată lumea. Mulțumesc din nou pentru contribuții. Danke sehr. Jetzt folgt im... Mulțumesc acum. Curata Plasencia. Îmi cer scuze, e o greșeală aici, Nadia Haddad. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc pentru munca depusă. Într-adevăr, dacă se dorește o strategie puternică care să fie aliniată la Convenția Națiunilor Unite, e nevoie de o legislație revizuită și toate angajamentele ar trebui să fie în conformitate cu liniile directoare ale Convenției. Actul pentru disabilități ar trebui să vorbească într-adevăr despre accesibilitate, fără să excludă mediul, libertatea de mișcare și drepturile persoanelor cu dizabilități care trebuie să fie recunoscute în toate statele. Libertatea de mișcare ar trebui să fie luată în calcul și actul privind accesibilitatea ar trebui să includă toate aceste lucruri, pentru că altfel am avea un act fără accesibilitate. Ar fi un act ca toate celelalte pentru persoanele din Uniunea Europeană. Deci, în acest act ar trebui să se insiste asupra, toate, asupra tuturor articolelor din Convenția Națiunilor Unite, de la 1 la 44. Mulțumim! Rosita Hickey acum. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a răspunde la doamna Marian Harkin două aspecte, dacă mai există încă lacune. Pe de o parte, în observațiile de încheiere de la Comisia pentru Convenția Drepturilor, într-adevăr, acolo există o listă cu lucruri care chiar par să lipsească. Trebuie să fim ambițioși când ne vom uh, ocupa de acele recomandări trebuie să ne supunem numai eh, textului, cât și spiritului acelor recomandări. Ar fi important să vedem ce au spus și membrii cadrului de monitorizare în răspunsul lor către comisie. S-a menționat că este important să avem o monitorizare serioasă, cadrul de monitorizare există și ei au răspuns în detaliu, în amănunt, comisiei, spunând care sunt măsurile necesare. Deci sunt două zone pe care aș recomanda să ne concentrăm atenția. Mulțumesc! Mulțumim! Apoi Bruxelles apelează Belgradul, domnul Damian Tatici. Două minute, vă rog. Yes, uh, very simply. Uh, general comment number two on accessibility uh, tells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 Am ajuns la finalul discuției. Vreau să le mulțumesc tuturor participanților, mai ales experților, pentru participare și contribuție. Vom uh, continua munca în acest domeniu. Raportul sau proiectul de raport va fi tratat pe 30-31 august la Comisia Ampla. Termenul limită pentru amendamente este 6 septembrie la prânz. Pe 28 uh, septembrie vom discuta aceste amendamente și pe 19 octombrie vom avea votul în Comisia Amploa și apoi uh, până la finele 2017 vom vota la plenară. Vă urez mult succes și Aici am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Putem deja să trecem la următorul punct? Suntem la bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2018. Toate secțiunile. Prima va interveni raportoarea Deidre Clun, care este raportor PP. Mulțumesc, domnule președinte. Am redactat uh, acest aviz uh, alinindu mă la fostele, fostele recomandări din iunie, incluzând și prioritățile amplea pentru aceste negocieri. Um, deci, după cum spuneam, uh, avizul este aliniat la ceea ce avem noi pentru 2018, așteptăm și poziția Consiliului. Viitorul an va fi foarte important pentru că ne apropiem de sfârșitul mandatului și vrem să ne asigurăm că vom avea un cadru bugetar care ne permite să progresăm în zona de ocupare a forței de muncă, care până la urmă este coloana vertebrală a economiei noastre. Încercăm să ne asigurăm că investițiile și programele de investiții vor fi uh, incluse în acest buget în ceea ce privește mișcările politice, a existat un consens larg în acest dosar, ceea ce este pozitiv și aștept cu nerăbdare alte discuții, pentru că vom finaliza acest aviz până pe 30 august. Vrem să facem acest lucru până la vot. Ehm, avizul s-a concentrat în continuare pe șomajul în rândul tinerilor, care va fi o problemă dificilă și pe viitor pentru această categorie de vârstă. S-a atins un vârf, 24 4% șomaj în 2013. În continuare este uh, șomajul destul de ridicat în rândul tinerilor, în anumite țări mai mare decât în altele, peste 25 în anumite zone. Dacă te uiți la tineri, în continuare șomajul poate fi 18-19% în medie. Sunt discrepanțe mari între statele membre, într-adevăr, dar bugetul trebuie să asigure programele țintite către aceste discrepanțe. Uh, și eu am introdus câteva amendamente pentru a include categoriile dezavantajate. Salut uh, programul de consolidaritate de 73 de milioane de euro care va ajuta tinerii. Ce văd eu aici, buge, liniile bugetare pentru ocupare sunt pentru protejarea locurilor de muncă și pentru asistență. Aștept cu nerăbdare propunerea Consiliului ceva mai târziu în această după amiază deci, termenul limită pentru înaintarea amendamentelor este 17 iulie și aștept cu nerăbdare contribuțiile colegilor. Vreau să le mulțumesc tuturor și raportorilor din umbră pentru timpul acordat și pentru contribuțiile lor. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună. Încă o dată mulțumesc pentru colaborare și sunt pregătită pentru votul în această comisie în sfârșitul octombrie, 30 octombrie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum pentru SD, Sancho Gutierrez. Muchas gracias, presidente. Me alegra mucho. Mulțumim, domnule președinte. E foarte bine că v-ați întors în scaunul de președinte și vreau să mulțumesc raportoarei pentru munca sa. Sunt și eu convins că vom avea în continuare o colaborare foarte bună, ca și până acum, la raportul anterior, dar aș vrea să fac, dincolo de niște reflexii politice pe care deja le-am făcut în mandatul pentru bugetul 2018. Vreau să mă refer la niște chestiuni concrete care preocupă grupul meu eh, SND în ce privește eh, bugetul pentru anul acesta. În primul rând, nu înțelegem cum anume noile angajamente și noile politici eh, pe care, le să angajează Comisia Europeană cu noile obiective mai ales în ce ține de securitate și apărare. Iată că există și propunerea Corpului European de Solidaritate care ne convine, dar nu știu cum vor fi finanțate aceste obiective, probabil din banii alocați altor programe deja existente și importante. De exemplu, Corpul European de Solidaritate se pretinde că se va finanța din banii pentru Fondul Social European. Trebuie să fim critici să cerem ca aceste noi instrumente și politici pe care noi le susținem să beneficieze de un efort, efort bugetar suplimentar din partea statelor membre. Că nu să se ia bani de la angajamente de plată și din, din finanțarea pentru alte programe foarte importante și ele, pentru coeziunea socială, de exemplu, și uh, crearea de locuri de muncă. Uh, nu înțeleg cum se poate, și nu înțelegem, grupul nostru nu înțelegem cum se poate uh, să se închipă o asemenea soluție. Păi, uh, trebuie să vedem care e mai mult, dacă unul e mai important decât altul, păi nu putem înlocui un program cu altul, toate sunt importante. Sunt uh, proiecte și programe deja bugetizate. Nu putem să le lăsăm fără bani. De asemenea, ne preocupă faptul că în bugetul pentru uh, anul viitor se reduc angajamente de plată de la Fondul European pentru ajutorul persoanelor celor mai uh, nevoiașe. Sigur, e adevărat, ne aflăm într-un moment în care ieșim din criza economică. Și acum, poate pentru unii, e mai puțin important să facem eforturi pentru aceste fonduri de ajutor și de urgență. Însă eu cred că ele sunt mai necesare ca niciodată, pentru că ieșirea din recesiune totuși lasă uh, pe, din afară oameni care au nevoie de lucruri de bază, alimente, haine, ca să trăiască cu un minim de, demnitate. Și atunci vom depune amendamente pentru a recupera acest, acest 9% care se pretinde a fi uh, tăiat. Ne preocupă și Fondul European de Adaptare la Globalizare Credem și noi că și acesta e necesar să fie consolidat în aceste momente și închei, după cum am început, și anume, suntem convinși că vom avea o bună colaborare în continuare cu raportarea și cu reprezentanții celorlalte, celorlalte grupuri politice, dar e important să apărăm competențele Comisiei noastre, și anume Fondul Social European, și Fondul European de Ajutor pentru cei mai nevoiași. Mulțumesc, da, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Văd că Ulrike Trebesius nu este prezent în sală, Marian Harkin. Thank you, Chair. And first of all, can I thank the Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu raportorului pentru uh, colaborarea de până acum și mă bucur să văd că Doamna Clune ține seama uh, de punctele noastre de vedere după, în legătură cu ceea ce preocupă foarte mult această comisie. În ce privește intervenția lui Sergio, uh, este vorba despre Corpul European de Solidaritate și de programe uh, asemănătoare. Nu știu dacă ne gândim uh, cât de uh, raționale sunt aceste demersuri, pentru că au existat reduceri de fonduri. Um, am făcut vreo analiză că banii uh, care vor fi cheltuiți astfel vor duce la o valoare adăugată, uh, pentru că Sigur, pot înțelege existența unui fond eh, Corp European de Solidaritate, dar eh, dacă dorim să creăm eh, ceva și după aceea nu avem posibilități să finanțăm acea creație, ajungem într-o situație dificilă. Deci, deci să, nu știu ce se va întâmpla până la urmă cu acest corp de solidaritate. Dar preocuparea mea este că vorbim și despre alte reduceri pentru programele alimentare. Uh, și întreb, există oare analize uh, care să demonstreze că aceste reduceri uh, sunt justificate și că folosind banii în alte scopuri vor fi mai bine folosiți, vor uh, aduce o valoare adăugată? Trebuie totuși să acționăm rezonabil și trebuie să fie vizibil că acționăm responsabil. Mulțumesc, spune președintele. Jo Pimento Lopez nu este, Jean Lambert nu este prezent, uh, partea grupului FTD, uh, pentru că nu a fost numit nimeni, e rândul lui Dominic Marta. Mulțumesc, domnule președinte în ce privește acest buget general în Uniunea Europene pentru exercițiul 2017, uh, uh, facem de fapt aceleași constatări de la un la altul. Șomajul crește, tinerii nu au uh, locuri de muncă, IMM-urile sunt sufocate și uh, nu avem suficiente locuri de muncă pentru ca și lucrătorii să poată să ducă o viață decentă. Există o amenințare a, din partea a, um, riscului sărăciei și a, um, noi încercăm să rezolvăm aceste probleme prin tot felul de perfuzii financiare, fondul pentru ajustare la globalizare, fondul pentru inovații sociale, fondul pentru asistență europeană pentru persoanele cele mai dezavantajate, în loc să ne concentrăm pe alte inițiative, cum este inițiativa locuri de muncă pentru tineret. Deci, până la urmă uh, se constată și la Curtea de Conturi uh, ineficiența utilizării acestor fonduri și de la un buget la altul uh, nimic nu se schimbă. Ar trebui să tratăm problemele de fond. Până la urmă, nu știu ce, cum vor fi compensați banii care nu vor mai fi virați de către Marea Britanie în bugetul european. Mulțumesc! Dăm cuvântul Comisiei de la Brigitte Felahi și Pascaline Verică. nu știu care din cele două doamne. Poate Brigitte Felahi dorește să intervină, să se pronunțe. Poate și ca răspuns la ultima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Parlamentul pentru acest uh, proiect de aviz. Spun că Sigur, uh, se pun uh, problemele corecte privind bugetul Uniunii și se subliniază elementele importante în legătură cu prioritățile care trebuie să fie finanțate din acest buget al Uniunii Europene. Voi încerca să răspund la câteva din întrebările care au fost adresate de către raportoare și raportorii din umbră. Proiectul de buget al Comisiei a fost prezentat în urma unei analize detaliate și profunde a principalelor necesități din punctul nostru de vedere, în principal pentru Fondul European pentru Dezvoltare și pentru globalizare. Deci există solicitări de credite pentru buget și sperăm să putem acoperi acoperi aceste cerințe, pentru că dacă, va, dacă există o scădere aparentă a Fondului European pentru Dezvoltare, trebuie să ne gândim că există um, și alte modalități de finanțare a statelor membre. Deci uh, nu există nicio scădere a fondului pentru ajustare la globalizare, pentru că, până la urmă, cred că vom dispune de banii necesari pentru a face față cerințelor uh, pentru perioada următoare. În ce privește fondul mm, noul Corp European de Solidaritate. Da, este o nouă inițiativă care, ca toate noile inițiative, ridică probleme, este absolut normal. Este o inițiativă care ni se pare a fi importantă din punct de vedere politic, pentru că tinerii constituie o prioritate pentru Comisie. Este o inițiativă mixtă, deci eh, trebuie să uh, o susținem. Pe de o parte, este vorba de voluntariat, dar și de locuri de muncă pentru tineri, fie pentru stagii profesionale, fie pentru alte tipuri de angajare. Deci este vorba aici nu neapărat de tăieri de fonduri, ci de virări pentru diverse obiective, pentru că, sigur, va fi nevoie și de bani noi, dar Sigur că trebuie să uh, avem și cadrul financiar multianual uh, care să poată să dezvolte această inițiativă prin uh, fonduri provenite din formulele deja existente. Deci, sigur că va trebui să vedem care vor fi obiectivele acestui nou program, uh, să găsim și alte surse, Erasmus Plus, uh, programul pentru vârstnici de asemenea, care trebuie să aibă o continuitate în acest program și în ce privește uh, plasamentul tinerilor pentru noi locuri de muncă, putem folosi și fondurile sociale, pentru că uh, este vorba de 300 de milioane de euro pentru 3 uh, ani. Dar oricum sunt uh, sume importante și fondul de investiții strategice poate să vireze bani pentru această importantă inițiativă și de asemenea bani noi în cadrul, din cadrul financiar multianual. Trebuie să favorizăm uh, integrarea uh, uh, tinerilor pe piața muncii și documentul de bază a fost adoptat de către comisie și a fost prezentat autorităților legislative și sperăm că va fi adoptat ca o prioritate, inclusiv în domeniul legislației muncii și că, de asemenea, inițiativa pentru tineret uh, va fi încununată de succesul pe care îl merită. Sper că, în felul acesta, intervenția mea să fie răspuns la uh, preocupările dumneavoastră. Președintele, mulțumesc foarte mult. Uh, vreau să uh, vă anunț că avem o corectură în foaia noastră de parcurs. Termenul limită pentru amendamente va fi 14 iulie iar pentru amendamentele la proiectul de ra- uh, raport, 17 iulie, orele 14, am prelungit puțin termenul pentru că am avut o problemă cu software-ul. Dar dispuneți în felul acesta de ceva mai mult timp și poate că uh, proiectele pentru perioada de vacanță nu sunt date peste cap. În Comisia Empel vom uh, discuta și vom vota pe 30 august. Alte chestiuni procedurale vor fi convenite de coordonatori uh, cu raportoarea. Mulțumesc foarte mult pentru atenție, pentru conlucrare. Am terminat puțin mai devreme. Vă doresc o pauză de prânz bună. La orele 15 începem cu voturile și sper să fie mai mulți colegi prezenți în sală. Vă doresc poftă bună!